Possiamo dare inizio a questa importante commissione. Haideți să începem ședința extraordinară a comisiei noastre, o ședință importantă. Per favore, prendete tutti posto, diamo... Vă rog să luați loc. Începe acum ședința comisiei noastre. Vă invit să luați loc. Bine, cari colegi. Dragi colegi, mai întâi, bun venit tuturor. Bun venit colegilor din Parlament, bun venit invitaților, bun venit președinției irlandeză și Comisiei și echipei de negocieri. Este o plăcere pentru mine să vă anunț că echipa de negocieri din această dimineață, după aproximativ 40 de triloguri în ultimele luni, care ne-au ocupat atât de mult, am ajuns la un acord politic în legătură cu cele patru dosare. Este un acord politic Astăzi nu vom vota. Bineînțeles, va avea loc procedura normală de vot doar după ce vor fi analizate toate textele legislative și după ce vom ajunge la un acord în legătură cu perspectivele financiare. Dar vom analiza rezultatul acestui acord și voi cere, după prezentarea raportorilor din deapta mea, lui Scapula Santos, pentru plățile directe și pentru dezvoltarea rurală, Michel Dantin, pentru organizațiile unice de piață și Giovanni Lavia, pe dosarul privind finanțarea și monitorizarea PAC-ului. Deci, după prezentarea acordului politic de către raportori, voi da cuvântul președinției irlandeze, președintele Simon Coveney și apoi domnului comisar Dacian Cioloș. După prezentarea acordului politic, voi cere o evaluare politică tuturor grupurilor politice. Vor avea mai întâi cuvântul coordonatorii din partea grupurilor politice. Apoi, după coordonatori, voi da cuvântul, bineînțeles, tuturor eurodeputaților care cer cuvântul. Dar mai ales vor avea cuvântul cei care au o poziție diferită de cea a coordonatorului lor. E vorba de evaluări politice. Bineînțeles, ele nu sunt uh, indicative în legătură cu votul final. Votul final va fi posibil doar după ce va fi analizat textul legislativ și după ce se va încheia acordul privind perspectivele financiare. Cred că trebuie să ne organizăm bine, trebuie să fim uh, bine organizați, disciplinați. Știți că trebuie să încheiem înainte de ora 17.30 pentru că imediat după 17.30, tot aici, în această sală, alături de raportori, președintele Covni și comisarul Cioloș, va avea loc o conferință de presă pentru a anunța rezultatele acestei evaluări politice. Și acum este o plăcere pentru mine să dau cuvântul mai întâi lui Luis Capula Santos pentru a prezenta aș prezenta dosarele, dar înainte de a da cuvântul, amintesc tuturor că, în legătură cu anumite aspecte, nu am negociat. E vorba de cele care sunt incluse în negocierile privind cadrul financiar multianual și de aceea, în legătură cu acestea, nu am negociat, deci nu ne putem exprima. Aceste aspecte vor fi lăsate pentru negocierile perspectivelor financiare și sper că vor fi soluționate atunci. Noi, Comisia pentru Agricultură și uh, la nivel de Consiliu pentru Agricultură, nu am negociat aceste puncte care au fost abordate de șefii de eh, state și de guverne în acordul de pe 7-8 februarie. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc și tuturor celor care au lucrat pentru a obține acest rezultat important, pentru că acum doi ani am pornit de la o propunere a Comisiei care a trezit multe preocupări, multe dubii Vă aduc aminte că s-au depus aproape 8.000 de amendamente aici în Parlament, dar, grație muncii raportorilor, raportorilor din umbră și celor doi membri din echipa de negociere a Parlamentului, împreună cu o președinție care a făcut multe eforturi și comisie care ne-a ajutat să ajungem la compromisuri, cred că trebuie să mulțumim tuturui, întregului secretariat lui Gerald Calt, care de altfel ne părăsește, pentru că de la 1 septembrie uh, își părăsește rolul. Deci, pentru el, cred că această zi reprezintă o încheierea unei munci importante. Dar și Patrick, Elena, Oliver Anton și Gertrude, toți cei din departamentul tematic și asistenții deputaților și uh, asistenții grupurilor politice. Mulțumesc tuturor și acum dau cuvântul lui Luis Capula Santos. Te rog. Mulțumesc. Mulțumesc, Paulo. Aș dori să încep prin a ura bun venit aici la Parlament ministrului Căvnei din partea președinției și domnului comisar Dacian Cioloș din partea comisiei. Dragi colegi, am încheiat o fază foarte importantă a muncii noastre. Nu ne-am încheiat toată munca. Um, pe acest subiect, dar am încheiat o fază lungă, dificilă și multă lume a contribuit la eforturile noastre. Doresc să mulțumesc mai întâi raportorilor din umbră din toate grupurile politice care au cooperat cu mine și au dat dovadă um, de o atitudine foarte pozitivă. Mulțumesc, fără sprijinul dumneavoastră nu am fi putut ajunge aici. Doresc să mulțumesc și staffului nostru, secretariatului Comisiei Agri, secretariatului grupurilor politice, directorului general Ana Camil. Acum aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Parlamentul European într-o zi ar trebui să aibă aceleași echipe tehnice ca și Consiliul și Comisia, pentru că noi, deși facem la fel de, avem la fel de multă muncă, trebuie să ne descurcăm cu staff mult redus. Acum, în legătură cu conținutul negocierilor, cred că cunoașteți cu toții rezultatele. În ceea ce privește Parlamentul, Rezultatul obținut ne permite să spunem cu satisfacție că uh, ne-am achitat cu onoare de mandatul Parlamentului. Am obținut rezultate bune pe baza mandatului obținut. Bineînțeles, a trebuit să facem și anumite concesii, cum au făcut concesii și Consiliul și Comisia. Și aș dori să subliniez faptul că s-a lucrat în spiritul compromisului în legătură cu toate aspectele, plățile directe, statutul uh, fermierului activ, al fermierului tânăr, convergența internă, redistribuirea plăților, ecologizarea, ecologizarea agriculturii, o chestiune dificilă. Am reușit să ajungem la rezultate echilibrate, care înseamnă că agricultorii vor putea să-și continue activitatea și în același timp ne arătăm um, importanța pe care o acordăm mediului. Partea de mediu a pachetului, unii s-au temut că va fi neglijată, dar când vor analiza concluziile, își vor da seama că nu ar fi trebuit să fie atât de îngrijorați. În legătură cu dublele plăți, uh, pot să vă asigur că nu se vor face plăți duble. Am reușit să incorporăm mai multă transparență, și dar și o situație mai egalitară în PAC. În legătură cu aspectul ecologic al PAC-ului, aproape o treime din buget va fi dedicat măsurilor de mediu sau ecologice. Deci, în calitate de raportor, dragi colegi, îmi exprim satisfacția, sunt foarte mândru de ceea ce am realizat și doresc să vă spun încă o dată că acest lucru se datorează um, ajutorului și sprijinului uh, raportorilor din umbră și um, sprijinului tuturor colegilor. Un punct negativ însă, nu putem încheia încă negocierile pentru că, din păcate, nu a existat un mandat pentru a discuta chestiunile financiare. Noi la Parlament considerăm că avem mandat pentru uh, a discuta întregul pachet PAC, pentru că avem putere de decizie în legătură cu toate aspectele. Dar având în vedere că n-am putut lua decizie în legătură cu aspecte fundamentale, pentru că Consiliul nu avea mandat, la un moment dat aceste lucruri vor fi, vor fi din nou discutate în comisie. Simon este într-o situație dificilă, pentru că este ministru al agriculturii, nu este prim-ministru sau uh, președinte Uh, al Consiliului European. Da, știu, este într-o situație dificilă, dar regret faptul că compromisul nu vizează întreaga politică agricolă comună, că nume cap, numite capitole au fost excluse cel puțin deocamdată. Mulțumesc foarte mult! La, Mulțumesc! Are acum cuvântul Michel Dantin. Merci. Mulțumesc, Paolo. Ei bine, doamnelor și domnilor, după foarte multe discuții, după ce am colaborat cu Consiliul și Comisia, am reușit să obținem un acord de asemenea în ceea ce privește organizarea comună a pieței. Și acum țin să-i mulțumesc uh, cu precădere președinției irlandeze, să-i mulțumesc domnului comisar, cabinetului acestuia, direcției generale. Vreau să le mulțumesc pentru munca făcută și pentru atmosfera constructivă în care s-a lucrat. Luis, vreau uh, să-i mulțumesc. Luis a vrut să mulțumesc directoare generale. Eu vreau să-i mulțumesc directorului meu general, deoarece la acest fel de dosar noi parlamentarii nu prea avem uh, foarte multe resurse și colaboratorii noștri trebuie să lucreze foarte mult. Deci de aceea ei merită toate mulțumirile noastre obiectivul pe care l-am avut la acest dosar, organizarea comună a piețelor. După cum știți, s-a hotărât să se reducă mijloacele la dispoziție. Deci de aceea noi am dorit mai multă flexibilitate și am dorit să acordăm mai multă putere organizațiilor de producători și filierelor pentru ca acestea să aibă timp să se organizeze. Cred că după munca efectuată, obiectivele fixate în mandatul Parlamentului European au fost respectate. Nu am încălcat anumite linii, cum au spus unii. Mă gândesc, de exemplu, la concurență, însă în document am înscris o serie de competențe care vor fi atribuite de acum încolo organizațiilor de producători și organizațiilor interprofesionale pentru ca veniturile producătorilor să fie mult mai protejate în acest lanț alimentar. Știm că de-a lungul timpului acest lanț alimentar s-a tot dezechilibrat în favoarea celelalte extremități a lanțului și clar în defavoarea producătorilor. Și în această luptă am dat dovadă de unitate, ceea ce e absolut esențial. O altă serie de măsuri erau mai tehnice, erau și măsuri emblematice pentru sectoare care încă beneficiază de o anumită încadrare. e vorba de o încadrare care nu ar trebui să coste prea mult din finanțele publice. Mă gândesc la suc, la zahăr și la vin, la zahăr s-a ajuns foarte greu la un compromis și până la urmă sistemul de cote va fi menținut până în 2017, însă în actul de bază sunt introduse niște dispoziții contractuale clare pentru perioada post-2017, în ceea ce privește sectorul vinului. Am schimbat regimul uh, fără brutalitate, vrem să asigurăm un echilibru între cerere și ofertă până în 2030. E clar, ceea ce am hotărât noi acum trebuie să fie în beneficiul operatorilor, deoarece e nevoie acum de un cadru, cadru care va fi creat, care va fi la dispoziția agricultorilor, producătorilor, diferiților uh, actori. Există anumite elemente în acord care vor permite o mai bună previzibilitate pe piață, care ne vor permite desfășurarea de acțiuni uh, concomitente, um, stabilite împreună pentru a preîntâmpina crizele. Deci nu noi, politicienii, vom regla toate aceste mecanisme și funcționarea lor, ci toți acești actori implicați. Și noi suntem gata să-i însoțim în eforturile lor legate de punerea în practică a acestui Uh, mecanism. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Giovanni Lavinia. Lavia, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au colaborat foarte mult um, pentru a ajunge la un acord și au dat dovadă de multă disponibilitate când a fost necesar. Chiar au fost gata să sacrifice anumite prioritățile lor pentru a uh, obține până la urmă un sprijin larg pentru acest acord. Am negociat cu colaborarea secretariatului, a grupurilor politice, asistenților și eu doresc să le mulțumesc tuturor. Am încercat să respectăm mandatul obținut în urma votului în plenara Parlamentului uh, și să respectăm regulamentul orizontal și pe cât posibil să rămânem cât mai aproape de cele votate în plenară. Și ne-am confruntat, am avut, uh, am avut uh, confruntări chiar dure cu Consiliul și Comisia, de exemplu la Luxemburg, nu de mult pe la două noaptea, în legătură cu regulamentul orizontal eram foarte departe de a ajunge la un acord, dar prin disponibilitatea celor două părți și disponibilitatea Comisiei uh, de a sacrifica ceva din poziția sa, am reușit până la urmă să ajungem la un acord. Am ajuns la un acord în legătură cu agențiile de plăți, pentru că ele sunt instrumentul prin care politica agricolă comună uh, se exprimă în statele membre. Am dorit o simplificare și am încercat să obținem în toate etapele din acestei noi politici comune. În legătură cu plățile, am ajuns la un acord că situația actuală este una consolidată care funcționează, de aceea nu trebuie să uh, se creează o situație nouă foarte diferită. Nu trebuie dezarticulată această Uh, situație, pentru că ar, s-ar fi riscat ca um, aplicarea reformei să dureze mult. prin uh, mai multe organizații de plăți, o, un singur organism național de certificare trebuie să Uh, se ocupă de procesele interne din uh, statele membre. Am luptat pentru ca în sistemul de concurență între întreprinderi să existe anumite intervenții obligatorii și anumite intervenții opționale, dar mai ales am dorit să poate să coexiste un uh, sistem de concurență privat cu unul public și poate chiar, și să existe chiar posibilitatea ca fiecare să aleagă cum să organizeze mai bine acest sistem. Și um, am negociat în legătură cu uh, modul în care trebuie aplicată noua politică agricolă comună și am obținut ca prin actele delegate să fie implicat și Parlamentul în adoptarea acestor acte uh, ulterioare necesare. Și pentru asta doresc să mulțumesc Consiliului, pentru că ne-a permis să exprimăm pre prezența reală a Parlamentului în aplicarea politicii agricole comune, mai ales în aplicarea disciplinei financiare. În următoarea perioadă financiară, disciplina financiară devine un instrument important de aplicare a politicii. Avem mai puține resurse la dispoziție și deci intervențiile de revizuirea resurselor ne, vor, ne vor obliga să aplicăm disciplina financiară și cu articolul 25.2 Comisia și Consiliul au acceptat ca noi să facem să fim o parte reală și concretă în aplicarea disciplinei financiare. De asemenea, am negociat uh, pe anumite subiecte importante pentru Comisie, dar mai puțin pentru Consiliu. De exemplu, suspendarea plăților uh, lunare. Și alături de comisie am dorit să transmitem un semnal clar din partea Parlamentului pentru că e nevoie de o mai bună organizare. Dacă nu, trebuie suspendate plățile. Am luptat pentru ca pe cât posibil, făcându-se recurs la procedurile informatice, să se uh, facă simplificare. Și am obținut ceea ce a dorit Parlamentul în legătură cu sistemul de alertă, așa numitul Early Warning System, un sistem care să permită identificarea precoce a eventualelor erori simple comise de agricultori și înainte să apară sancțiuni, să se semnaleze mai întâi greșelile și ne-am concentrat pe și pe un alt subiect în legătură cu care părerile erau foarte diferite și anume în legătură cu greening-ul, cu înverzirea sau uh, ecologizarea agriculturii. Și nu puteam decât să ajungem la o soluție intermediară. Mulțumesc Comisiei pentru că ne-a dat posibilitatea ca în, încă din prima fază a aplicării acestei politici, politici să nu apară sancțiuni suplimentare în legătură cu regulamentul de bază dacă agricultorii nu aplică um, măsurile de um, ecologizare. Deci se prevede că în primii doi ani de aplicare a PAC-ului, agricultorii, dacă nu aplică uh, Um, ecologizarea, pierd doar finanțarea pentru ecologizare, dar din anul al treilea cresc sancțiunile până 20, um, apoi 25% din componenta privind uh, înverzirea. Eh, iată, sunt subiecte pe care le-am dezbătut împreună, cum, precum și alte teme, transparența, prezența nitraților în apă, dar și alte subiecte conexe care ne-au permit până la, la urmă să ajungem la un acord sprijinit de noi toți, care sper că va contribui la bună aplicare a, a noi politici agricole, respectându-se regulamentul general. Mulțumesc celor trei raportori și acum dau cuvântul președinției irlandeze. Are cuvântul domnul ministru Simon Coveney. Încă o dată doresc să-i mulțumesc pentru um, tot ceea ce a făcut, pentru eforturile mari făcute, pentru um, a putea negocia pe de o parte cu toți miniștrii și pe de o parte cu echipa Parlamentului. Simon, ai cuvântul. Um, uh, thank you, Paolo. And, um, uh, Thank you to everybody in the committee. Le mulțumesc tuturor din această comisie. Mă bucur că acum, spre sfârșitul președinției irlandeze, să pot vedea încheierea unui acord politic în legătură cu reforma politicii agricole comune. E bine că putem să le oferim acum siguranță tuturor agricultorilor și producătorilor din uh, Uniunea Europeană. Despre asta e vorba la urma urmei. Noi, Consiliu, și știu că și dumneavoastră în Parlamentul European și la Comisie, cu toții am fost implicați în acest proces de ani de zile acum. Au existat fricțiuni interinstituționale, a fost un proces nou pentru toți. Niciodată nu s-a hotărât uh, prin codecizie în privința agriculturii, Iată, am avut 27 în curma mea, 28 de state uh, membre uh, la încheierea acestui acord. Deci e ceva nou pentru toată lumea. Însă cu toții avem responsabilitatea de a ajunge la un rezultat bun pentru sectorul cel mai important din economie, după părerea mea, sectorul uh, agricol și alimentar și agroalimentar. Și acum, când multe din țările noastre au nevoie de stimulente, de siguranță, de locuri de muncă și mai ales trebuie să știe încotro ne îndreptăm, cred că munca noastră, mai ales cea din ultimele trei zile, a fost făcută știind și fiind conștienți că instituțiile noastre trebuie să lucreze într-un parteneriat comun pentru a ajunge la un rezultat pentru cetățeni. Și până la urmă despre asta a fost vorba, să găsim o cale de a acționa în niște circunstanțe diferite, noaptea, târziu, în timpul unor discuții aprinse, cum spunea și Giovanni. Însă am vrut ca tratatul de la Lisabona și instituțiile uh, prevăzute în acest tratat să funcționeze pentru cetățeni. Deci, din punctul de vedere al agriculturii, am reușit să închem un acord prin trialog. 42 de reuniuni trilaterale în doar câteva luni. Parlamentul a avut o poziție foarte puternică, un mandat foarte puternic și s-au luptat din răsputeri pentru asta. Și eu am avut un mandat de asemenea puternic de apăra la Consiliu și m-am uh, luptat și eu. Comisia de asemenea a venit cu o propunere și și-a menținut-o cu fermitate, cu câtă fermitate a fost posibil de-a lungul negocierilor. E o poveste de succes. Iată că instituțiile europene pot funcționa în beneficiul cetățenilor, chiar atunci când negocierile sunt foarte complexe, când e în joc vorba de o sumă foarte mare de bani, 38% din uh, cadrul financiar multianual în primul an e pentru agricultură. Pentru Irlanda e vorba de echivalentul unui pachet de 12 miliarde pentru agricultori. Și cu toții știți că aveți îngrijorări bugetare uh, importante acum, deci de aceea e un acord atât de semnificativ din punct de vedere politic. Au existat dificultăți legate direct de cadrul financiar multianual, Recunosc că asta există anumite chestiuni care rămân cumva între paranteze, deci vor fi tranșate atunci când uh, se va ajunge la o înțelegere în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Însă, agricultorilor de aici, celor care reprezintă sectorul agroalimentar, vreau să le spun că acum avem o siguranță în ceea ce privește opțiunile pentru țări. Știm cum îi sprijinim pe fermieri, știm cum sprijinim inovarea, știm cum acordăm prioritate tinerilor agricultori pentru a avea o, de, o o generație tânără care să producă hrană într-un mod mai viabil, mai eficient, mai productiv decât în trecut. Ei bine, am reușit să obținem un echilibru în ceea ce privește chestiunile esențiale interinstituționale, în ceea ce privește cuplarea. A fost o dezbatere foarte dificilă și pentru Parlament și la Consiliu și eu cred că am ajuns la un uh, compromis rezonabil în ceea ce privește opțiunile pentru țări. Ceea ce vrește ajutoarele de piață. Noi am ținut să avem o industrie agroalimentară mai orientată către piață, însă în același timp am vrut plase de siguranță și intervenții pe piață atunci când e nevoie și când intervențiile sunt justificate. La lapte, vin, zahăr, Diferitele țări au priorități diferite, structuri diferite, structuri diferite de sprijin și cred că am reușit să ajungem la un echilibru cu care toată lumea poate fi de acord. În ceea ce privește alinierea, o chestiune foarte dificilă, celor care au fost uh, implicați cu mine care ați fost implicați la negocierile privind politica comună de pescuit. Știți de asemenea că și aici a fost foarte greu și încercăm în continuare să soluționăm problemele rămase. Vreau să le mulțumesc să-i mulțumesc, să le mulțumesc domnilor Capular Santos, Dantan, domnului De Castro, domnului Lavia pentru munca pe care am făcut-o împreună în ultimele luni, săptămâni și zile. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, coordonator, raportor din umbră, alți eurodeputați din diferitele grupuri politice. Cu toții ați contribuit la uh, munca Parlamentului în acest uh, proces și că a fost eurodeputat, trebuie să vă spun că v-ați pus amprenta pe acest proces. Ați fost parteneri pe picior de egalitate. Eu acum reprezint o altă instituție în cadrul Consiliului European. Însă am ținut să vă spun asta. În ceea ce privește ecologizarea, e poate schimbarea de politică cea mai însemnată acum în cadrul acestui proces de reformă. A fost greu de soluționat. Am vrut să avem aici o anumită simplitate, însă în același timp am vrut să oferim un anumit grad de protecție în urma acestei ecologizări. La pilonul 1 acum avem un etalon clar pe care trebuie să-l atingă toți agricultorii. Deci cu toții trebuie să deplinească niște condiții dacă vor plăți și dacă vor să evite penalitățile, sancțiunile. Și avem acum măsuri specifice în funcție de prioritățile tuturor țărilor, în funcție de tipul de cultură, de sol, de climă și așa mai departe, în funcție de diferiți parametri. Deci mă bucur că acum împreună putem apăra cu toții o reformă PAC echilibrată, progresistă, care va proteja mediul, deoarece trebuie să facem asta, însă care va permite de asemenea extinderea și creșterea acestui sector, acum într-o perioadă în care lumea și Europa trebuie să producă hrana într-un mod viabil. Deci, din punctul meu de vedere, chestiuni cum ar fi redistribuirea internă a fondurilor, uh, au fost extrem de importante pentru a ne asigura că țările au opțiunea de a redistribui fondurile în așa fel încât să leznească productivitatea și creșterea sectoarelor, uh, pe de-o parte, să um, stabilim și un anumit nivel de echitate în ceea ce privește beneficiarii de ajutoare. Deci, pe ansamblu, sunt mulțumit, um, răsuflu ușurat că am ajuns la o înțelegere în privința acestui calendar pe care l-am stabilit în ianuarie anul trecut și mă bucur că suntem la înălțimea așteptărilor publicului, agricultorilor, tuturor celor implicați în, în acest proces, care ne-au urmărit cu mare atenție în ultimele luni. Îi mulțumesc și domnului Dacian Cioloș, care a condus de la bun început acest proces. Comisiei nu i-a fost ușor să facă ce a făcut. Au fost uneori, <laughs> practic, arbitrul între Parlament și Consiliul aceste negocieri. Să domnul Cioloș are o viziune clară, știe exact ce își dorește în ceea ce privește viitorul uh, reformei PAC și cred că a reușit să obțină foarte multe în această privință. Deci, dar fiindcă nu putem vorbi decât o dată, vreau să-i mulțumesc acum și propriei mele echipe au făcut o treabă minunată în timpul președinției irlandeze. Luis a spus că resursele de care dispunea fiecare deputat uh, erau limitate și că uneori negocierile au fost uh, complicate. Mi-amintesc, mi-amintesc când eram și eu eurodeputat, însă trebuie să vă spun că resursele um, per total de care dispune Parlamentul European sunt enorme. De asemenea, și cei de la Ministerul Irlandez de Agricultură au făcut tot posibilul pentru a putea ajunge astăzi la acest rezultat. Deci, de asemenea, și din partea uh, Consiliului European am beneficiat de mult sprijin. Mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru sprijin, pentru cooperare și sper că vom putea prezenta cu toții publicului larg această reformă echilibrată care să ofere singurență în următorii 10 ani pe teritoriul Uniunii Europene în ceea ce privește producția de alimente. Vă mulțumesc! Mulțumim, Simon! Acum îi dau cuvântul domnului comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș. Paolo. Mulțumesc, Paolo. Poate acum un pic mai mult de trei ani, tot aici, la Parlamentul European, am lansat dezbaterea publică în legătură cu politica agricolă comună. Iată acum, trei ani mai târziu, revenim aici, în fața dumneavoastră, reprezentanții legitimi ai popoarelor europene pentru a evalua un proces care ajunge la sfârșit. O reformă care încă de la început a fost deschisă spre societatea europeană, o reformă care avea ca obiectiv acela de a da agricultorilor europeni posibilitatea de a-și îndeplini sarcina față de ceilalți cetățeni. Iată, am, am deschis politica agricolă spre societate numărul agricultorilor scade de la un an la altul, munca lor devine din ce în ce mai complexă, așteptările noastre de la ei sunt din ce în ce mai mari. Și o politică comună, în Europa, politica agricolă comună, le dă dreptul de a profita de această perioadă de reformă, de pe urma instrumentului care le va permite să fie mai performanți și mai competitivi pentru a răspunde mai bine uh, nevoilor societății. Deci, pentru a face din acest uh, moment de reformă PAC-ului un moment de schimburi de uh, opinii și de priorități între societate și agricultori. În calitate de uh, colegiuitori, în relația dintre Parlament și Consiliu, întreaga societate europeană s-a implicat în această reformă. O politică, politică agricolă comună reformată uh, este, după părerea mea, marcată de binele comun, dar și marcată de, de actualitate. De ce? Avem o Uniune Europeană cu 27, în curând 28 de state membre, avem o politică agricolă comună care acum există de 50 de ani și avem datoria nu doar să imprimăm o direcție clară pentru cei 400 de miliarde de euro banii contribuabililor europeni din următoarele, în următorii șapte ani și aici, în paranteză, oamenii se întreabă la ce folosește bugetul european. Iată un exemplu foarte concret care arată la ce servește aproximativ 40% din bugetul Uniunii Europene. Deci nu doar să dăm o direcție clară modului în care vor fi folosiți acești bani, dar și să adăugăm acest, să adaptăm acest mod uh, realităților de azi și am reușit să facem în așa fel încât politica agricolă comună să fie capabilă să țină cont de diversitate, nu doar la nivel de teritorii și uh, aspecte specifice teritoriale cu elemente de flexibilitate integrate, dar și specificități la nivel de producții și orientarea producțiilor specificități locale, deci, care se regăsesc în opțiunile pe care le-am propus. Și oamenii au spus de multe ori, domnule comisar, reforma dumneavoastră după intervenția Parlamentului și Consiliului va fi mult diluată, pentru că s-au cerut multe modificări. Eu cred că această contribuție și implicare a Parlamentului și Consiliului reprezintă un punct foarte al acestei reforme, pentru că orientarea dată la început orientarea europeană cu obiectiv, un obiectiv comun și instrumente comune au fost adaptate în cursul discuțiilor pentru a putea fi aplicate apoi și să, pentru a răspunde așteptărilor concrete de pe teren. Nous avons aussi une politique agricole commune. Avem de asemenea o politică agricolă comună care țintește mult mai bine anumite categorii specifice de agricultori care au nevoie de sprijin. Uh, E o politică mai dreaptă, cu o repartizare mai clară, mai echitabilă a sprijinului acordat agricultorilor. Avem de asemenea o politică agricolă comună mai ecologică, mai orientată către o consolidare a competitivității agricultorilor. Vreau să trec în revistă rapid ceea ce am putut obține după această propunere legislativă înaintată de comisie, după aproape 50 de uh, trialoguri, deci între Comisie, Consiliu și Parlament în ultimele luni. Referitor la plățile directe, avem o convergență externă între statele membre și una internă care până la urmă oferă flexibilitate și opțiuni statelor membre și regiunilor pentru ca această convergență, această repartizare mai echitabilă a sprijinului către agricultori să țină cont nu doar de specificitățile teritoriale, ci și de tipul de producție agricolă sau categoria de exploatație agricolă. Există o convergență minimă, de exemplu, care asigură plățile foarte mici, plăți al căror nivel va crește în următorii ani, însă în același timp se propune o limitare a plăților pentru cei care beneficiază acum de plăți ridicate. Asta pentru ca reducerea plăților să nu afecteze viabilitatea economică acestei activități. De asemenea, statele membre vor avea posibilitatea de a regionaliza plățile pentru a ține cont de criterii omogenice în funcție de considerente uh, administrative sau regionale. Deci o convergență a plăților directe uh, adaptată la realitatea de pe teren și știu că multe state membre și-au făcut mari îngrijorări în această privință. De asemenea, am luat în calcul specificul noilor state membre, care pe o perioadă de tranziție pot să-și mențină sistemul specific de plăți uh, la suprafață, uh, sistem care le-a fost oferit când au aderat la Uniunea Europeană. Există de asemenea posibilitatea de a completa plățile de la bugetul național, știind că aceste țări încă nu au ajuns la media europeană, chiar dacă nivelul va crește în următorii ani și ele se vor apropia de medie. De asemenea, avem o definiție a agricultorului activ cu o listă negativă de excludere a celor care nu ar trebui să apară în această categorie de beneficiari. Avem o definiție recunoscută la nivel european care le dă statelor membre posibilitatea de a adăuga și alte criterii pe listă pentru a se ține cont de specificitățile, uh, specificitățile locale atunci când se definește această uh, personalitate a agricultorului activ. Și de asemenea, de asemenea mă mândresc cu instrumentul specific care vizează tinerii agricultori în pilonul întâi, acolo unde vorbim de plăți directe. Acum, nu avem doar instrumentul pentru dezvoltare rurală, care îi sprijină pe tineri să se instaleze la țară, care le oferă bani pentru investiții, însă sunt sprijiniți financiar direct în primii cinci ani după ce ei încep această activitate. Și aici îi mulțumesc Parlamentul European pentru faptul că a fost de acord imediat cu această propunere a Comisiei și sunt recunoscător și înțelepciunii de care a dat dovadă Consiliul de Ministri. Până la urmă au acceptat această idee și știu că Simon, deși a trebuit să reprezinte, bineînțeles, că întreaga instituție, punctul de vedere al instituției, știu că Simon era personal foarte convins de importanța acestui sprijin pentru tineri. Deci, până la urmă, am obținut o schemă europeană de sprijinire a tinerilor. Pentru anumite situații specifice am menținut plățile cuplate pentru a menține plățile către anumite sectoare, în anumite regiuni, deci pentru sectoare fragile, care sunt foarte importante pentru echilibrul teritorial din anumite regiuni. Avem și o ecologizare a plăților directe. 30% din plățile directe, care reprezintă partea cea mai mare din uh, PAC, sunt orientate acum deci e orientat acum nu doar către practici durabile, ci practici care se integrează bine în structura de practici uh, durabile pe care le au agricultorii. Și în ultimul an și jumătate și în ultimele luni am ajuns la un model de ecologizare care nu îi sancționează pe cei care deja fac multe pentru mediu atunci uh, când uh, produc hrană. Deci am găsit o cale inteligentă de a ține cont uh, atât de calitate, de productivitate, cât și de uh, viabilitate, de durabilitate. Deci noi acum stimulăm toți agricultorii să se îndrepte către niște practici agricole atât productive cât și durabile. Și am depus un efort deosebit pentru a ține cont de mici agricultori, pentru a le da posibilitatea de a se orienta către piețe, de a răspunde la așteptările consumatorilor și contribuabilor. Avem o schemă simplificată, voluntară, care cu siguranță va fi adoptată de multe state membre. E o schemă, o schemă simplificată care sprijină pe mici agricultori în pilonul 1 vorba de toate măsurile din programul de dezvoltare rurală pentru a dezvolta mai ales producția la nivel local. În regulamentul gestionarea piețelor. Aș spune că am reușit să menținem orientarea agriculturii europene către piață. Am redus rolul autorităților publice Uneori, uh, integrarea aceasta publică e anevoioasă în ceea ce privește gestionarea pețelor. Am uh, introdus aici un rol nou pentru organizațiile profesionale, pentru fiecare sector și în același timp, tot cu sprijinul Parlamentului European, tot cu ajutorul anumitor amendamente, dar și cu contribuția Consiliului, am reușit să consolidăm niște, mecanisme de gestionare a crizelor, deoarece știți că de multe ori crizele le produc mari pagube agricultorilor, în ciuda gestiunii bune. Și știți că agricultura e lovită din ce în ce mai des de astfel de crize, deci de aceea am vrut să consolidăm capacitatea agricultorilor de a gestiona ei înșiși aceste crize, de asemenea vrem să dăm uh, mijloacele autorităților publicilor de a interveni nu zi de zi în uh, activitatea agricultorilor, ci, de, ci pentru a-i ajuta atunci când uh, apare o criză. Cu instrumente specifice am consolidat, de exemplu, sectorul laptelui. Am completat pachetul privind laptele. Am reușit să ajungem la o reformă a sectorului de producție a zahărului producătorii trebuie să poată profita de pe urma șanselor pe care le oferă piața. Cotele vor lua capăt într-o perioadă rezonabil de timp, zic eu, și am propus un nou instrument pentru uh, sectorul uh, viniviticol. Pentru ca încadrarea suprafețelor viticole să nu se facă în detrimentul uh, calității, din potrivă să protejeze legătura pe care producătorii o au cu teritoriul. Și programul de dezvoltare rurală. Nu avem doar mai multă flexibilitate pentru țările membre, ci și priorități mai clare, cum ar fi dezvoltarea calității, a, diversific- a diversității, se consolidează rolul inovării și cercetării, organi, or, um, agricultorii de asemenea sunt încurajați să se organizeze și toți actorii din mediul rural sunt încurajați să participe la economia rurală. Și în ceea ce este regulamentul orizontal, am primit amendamente din partea Parlamentului European și datorită acestora am reușit să obținem o uh, politică mai bine gestionată. Banii contribuabilor se vor îndrepta către niște priorități clare, vom avea de asemenea posibilitatea de a gestiona cum trebuie acești bani. Avem de asemenea instrumente pentru o politică agricolă mai transparentă și mai simplă, atât pentru administrație cât și pentru agricultori. Ne aflăm acum la capătul acestui proces. Le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbre, mulțumesc lui Paulo, care a gestionat foarte bine această primă implicare a Parlamentului în procesul de codecizie în cadrul politicii agricole comune. Îi mulțumesc lui Luis Manuel, care a fost raportor la două din cele mai importante regulamente ale acestei reforme. Știu că el a petrecut zile și nopți grele mai ales în ultimele luni, el a încercat din răsputeri să facă față unui număr cât mai mare de așteptări din partea colegilor eurodeputați. Îi mulțumesc și lui Michel pentru tot ce a făcut, mai ales pentru faptul că s-a implicat în mod dinamic și constructiv în cadrul negocierilor la un regulament foarte uh, complicat, cu așteptări foarte diferite din partea tuturor celor implicați. Mulțumesc și lui Giovanni pentru tot ce a făcut la regulament orizontal. Acolo erau multe lucruri greu de digerat, însă acum avem un regulament orizontal care ne ajută să gestionăm mai ușor politica agricolă comună și mulțumesc și lui Simon din cadrul președinției irlandeze pentru faptul că am reușit să ajungem la sfârșitul unui acord. Am reușit să ajungem la un acord. Simon e un tânăr politician cum mi-aș dori să văd mai des pe aici. Din toate punctele de vedere a fost o plăcere să pot lucra cu el, a fost un noroc să îl avem pe Simon implicat în cadrul acestor uh, negocieri în faza finală. Deci a fost un noroc să avem președinția irlandeză acum la sfârșitul acestor negocieri și a fost un noroc să-l avem pe Simon. Permiteți-mi de asemenea să le mulțumesc colaboratorilor mei de la Direcția Generală Agricultură, să-i mulțumesc cabinetului care m-a însoțit de-a lungul acestui proces care a început în 2010 și care acum ajunge la sfârșit. Însă lucrurile nu se încheie acum aici. Deoarece acum s-a dat un mandat pentru pregătirea și pentru elaborarea reformei menținem legătura pentru ca și atunci când trebuie puse lucrurile în practică să fim la înălțimea așteptărilor legate de politica agricolă comună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Dacian! Acum, coordonatorii grupurilor vor lua cuvântul. Eu aștept, bineînțeles, evaluări politice. Cum spuneam la început, nu vom cere un vot, ci totuși o evaluare politică. Se va vota doar la sfârșitul acestui proces legislativ, când se va adopta cadrul financiar multianual și când vom avea textele legislative. Însă, în momentul de față, e important să facem această evaluare. Începem cu Albert Des, după care urmează Luis Capula Santos în numele socialiștilor și democraților și tot așa reprezentanții tuturor grupurilor. Albert Des, ai cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Paolo, domnule ministru, domnule comisar, stimați raportori, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În această săptămână, după negocieri, de ani de zile, audieri, discuții și peste 8.000 de amendamente, am căzut de acord asupra uh, noi, noi PAC. Doresc să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat în numele grupului PP, raportorilor, raportorilor din umbră, președinților de comisie, ție, Simon, uh, să vă mulțumesc și noastră, domnule comisar, și tuturor celor care au uh, contribuit la această muncă enormă. Acest rezultat aduce siguranță și posibilitatea de planificare pentru zeci de mii de agricultori din Uniunea Europeană pentru 2014-2020 Rezultatul însă duce și la uh, faptul că politica agricolă cea mai durabilă din lume a devenit și mai durabilă. Și este important acest lucru, aprovizionarea cu uh, alimente de calitate pentru milioane de cetățeni a fost asigurată. Rezultatul este un compromis, iar compromisurile sunt ce sunt? O apropiere a unor poziții diferite. Cine cunoaște diversitatea tipurilor de agricultură din 27 de state membre știe și cât de greu este să ajungi la poziții comune. Compromisurile înseamnă de asemenea că nimeni nu poate să se impună în proporție de 100%. Deci este cu atât mai admirabil faptul că sub președinția irlandeză, um, împreună cu raportorii noștri, cu președintele comisiei noastre și împreună cu comisia, s-a ajuns la un rezultat cu care putem fi mulțumiți din punctul meu de vedere. Tocmai am avut o reuniune cu grupul de lucru de la Comisia de Agricultură din, de la PPE, iar uh, colegii și cu mine suntem de acord că, în mare parte, putem accepta compromisurile găsite. În țara mea, uh, după o furtună uh, puternică, se spune, e, putea fi și mai rău. Și Cred că așa este și cu această reformă a PAC. O putem accepta. Un lucru m-a bucurat. Cred că nu a mai existat vreo propunere a Comisiei la care să fi fost depuse 8.000 de amendamente și mi s-a părut un lucru foarte pozitiv faptul că Parlamentul, toți colegii din Parlament um, au analizat și s-au implicat în acest dosar uh, în atât de mare detaliu și cu atâta seriozitate. Acum trebuie să ne asigurăm că în aplicare uh, se restrânge birocrația, se restricționează, se limitează birocrația, pentru că aici uh, este îngrijorarea mea. Uh, Um, agricultorii trebuie să aplice această politică și nu pot decât să fac apel ca um, sarcina administrativă să fie cât se poate de redusă. Agricultura în Europa este un domeniu al viitorului. Um, agricultura este un factor pozitiv și doresc să spun acest lucru, mai ales pentru că sunt reprezentanții ai mass media prezenți când se vorbește despre 40% din bugetul european, de ce sunt 40% din uh, buget? Eu spun întotdeauna, dacă toate celelalte uh, domenii uh, din Europa ar fi ar primi aceeași atenție din partea Bruselului, agricultura ar fi la 1%. Nu trebuie să uităm asta. Trebuie uh, să oferim perspective milioanelor de agricultori și mai ales tinerilor. Și dumneavoastră, domnule comisar, v-ați referit la asta și mă bucură faptul că se oferă perspective tinerei generații. În măsura în care pot vorbi în numele colegilor mei, pornesc de la premisa că PPE-ul va sprijini această reformă, va sprijini acest rezultat uh, din punct de vedere politic și că vom acompania în mod constructiv și în continuare acest uh, proces. În Parlament avem posibilitatea, prin tratatul de la Lisabona, de a face acest lucru, tocmai de a acompania procesul și în continuare. La final, câteva observații. Eu am început formarea um, în domeniul agricol, educația mea în domeniul agricol, am început-o deodată cu politica agricolă comună. De 50 de ani acompaniez politica agricolă comună sau invers, ea mă acompaniază pe mine. Și eu cred că această politică agricolă va fi mai acceptată de către agricultori și cred că ea rămâne miezul uh, integrării europene. Fără politică, fără, fără PAC, nu cred că integrarea ar fi fost la nivelul la care este ea uh, în ziua de astăzi. Mulțumesc așadar tuturor celor care au participat la, la acest dosar și sper că toți agricultorii vor putea accepta această reformă. Mulțumim, Albert. Santos, non... Acum are cuvântul lui Capila Santos, nu în calitate de raportor, ci în calitate de uh, coordonator al grupului socialiștilor și democraților. Vă rog. Deci... Mulțumesc, Paolo. De la reuniunea noastră de la Luxemburg am avut ocazia în grupul socialiștilor și democraților să discutăm pe scurt uh, la reuniunea grupului acest uh, subiect. Am avut două reuniuni ale grupului de lucru din Comisia Agri și din discuțiile cu colegii mei pot spune că în principiu există sprijin pentru rezultatul acestor negocieri. Grupul se va exprima în mod formal uh, referitor la momentul oportun, dar cred că reacțiile în general au fost pozitive. Mulțumesc. Ora la parola va George. Mulțumesc, lui și are cuvântul acum George Lyon în calitate de coordonator al grupurilor liberalilor. Uh, uh, uh, Mulțumesc foarte mult, Paolo și tuturor celorlalți colegi. Dacă ne gândim la 2010, când această comisie a început să discute reforma PAC, pare să fi trecut o viață de atunci. În raportul pe care l-am adoptat și pe care am avut onoarea să-l redactez, întrebările pe care le-am pus au fost următoarele. Având în vedere provocările cu care ne confruntăm, uh, populația în continuă creștere, nevoia din ce în ce mai mare de alimente, cum putem face să uh, producem mai multe alimente și să folosim mai puține resurse? Aceasta era provocarea principală. Și întrebarea astăzi este următoarea. Reforma aceasta răspunde la această întrebare? Durabilitatea este în miezul, inima acestei reforme? Se produce prin această reformă o agricultură care să producă mai multe alimente și să folosească mai puține resurse? Iar eu cred că răspunsul este da. Mulți uh, s-au uh, s-au concentrat asupra anumitor um, elemente, biodiversitatea, alții pe uh, emisiile de carbon și așa mai departe. Dar eu cred că am făcut un, un prim pas pentru a hrăni întreaga lume și a folosi mai puține resurse. Iar uh, plățile uh, verzi, um, țintirea tinerilor agricultori și așa mai departe, toate acestea sunt măsuri bune care um, răspund la nevoia de a plăti pentru bunuri publice în viitor și mă bucură uh, acest lucru. Cred că um, am, am, am auzit uh, cifre diferite referitoare la numărul, numărul trialogurilor. S-a vorbit de 42, 50, uh, probabil că au fost 46 aproximativ în spiritul compromisului. Uh, însă cred că în ultimele opt săptămâni am demonstrat că procedura de codecizie chiar funcționează. A furnizat un rezultat și certitudinea pe care și-o doreau agricultorii și cei din industria alimentară. Pentru că asta ne-au, ne, ne -au întrebat când veți veni cu un pachet care să ne arate direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Și cred că le-am răspuns la această întrebare, le-am arătat direcția în care dorim să ne îndreptăm și anume o agricultură mai durabilă ca cheie pentru producția alimentară în Europa. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la obținerea acestui rezultat pentru munca foarte profesionistă depusă. Aș dori să mulțumesc Comisiei și președinției irlandeze. A fost extraordinar să lucrăm împreună. În calitate de raportor și raportor din umbră, de fiecare dată când aveam o reuniune, Consiliul avea 20 de funcționari în spate care să-i consilieze, la fel și um, comisia, și noi aveam poate două persoane. Și este o diferență aici, poate că avem și noi nevoie de întăriri, să spun așa, pentru a putea fi mai profesioniști și să uh, putem răspunde de la același nivel. Uh, nu în ultimul rând, totuși aș dori să adresez o um, critică în ceea ce privește CFM, rezervele, plafoanele și convergența externă. Este regretabil faptul că Consiliul a refuzat să discute aceste lucruri care țin de codecizie și nu țin de uh, CFM, de cadrul financiar multianual. Eu cred că pericolul este ca acest lucru să fie văzut ca o încercare din partea Consiliului de a lua de la noi puteri care ne-au fost date prin codecizie. Și regret instruc- instrucțiunile oferite de către uh, nivelul cel mai înalt către ministrii uh, de agricultură în acest sens. A fost o lovitură la adresa tratatului de la Lisabona. Eu sper că putem să rezolvăm această situație în uh, negocierile pentru CFM. Însă, dincolo de asta, aș dori să mulțumesc tuturor și să-i felicit pe toți pentru munca depusă în ultimii trei ani și aș dori să îmi exprim aprecierea pentru tot, uh, tot personalul uh, din toate instituțiile pentru modul foarte profesionist în care s-a lucrat. Adesso... Mulțumesc, George. Acum are cuvântul Jim Nicholson. Jim, Martin. Avete lo stesso peso, chi vuole? Jim sau Martin, cine dorește? Martin O'Shling, în numele verzilor, vă rog. Ja, ich uh, fange gleich mit dem Dank. Voi începe prin a mulțumi tuturor colegilor uh, cu care am lucrat din greu, întâi la compromisurile din Parlament și apoi la negocieri. Ar dori să-i mulțumesc domnului comisar și uh, președin, uh, um, președinției irlandeze, uh, care, mai ales în ultima perioadă, au arătat un spirit foarte constructiv al negocierilor. A devenit foarte clar, cu rezultatul obținut, ce poate să însemne tratatul de la Lisabona. În grup, discuția nu a fost finalizată. Cu prudență aș putea să spun că evaluarea mea este pozitivă. Dacă reușim să folosim șansele care ne-au fost acordate, mai ales cu ecologizarea, um, cred că putem avea această evaluare uh, pozitivă. În aplicare se va vedea dacă ecologizarea, înverzirea a fost mai degrabă un greenwashing sau un greening adevărat. Ceea ce am spus acum, 30% plăți pentru domeniul mediului în uh, primul pilon. Aici evaluarea trebuie să fie diferențiată. Da, mie mi se pare un pas bun că începem cu 5% din suprafață și ajungem la 7%. Mi se pare un succes. De asemenea, trebuie spus clar că aspectele ce țin de diversitatea recoltelor, diversitatea culturilor, în practică nu au foarte mari efecte. Aici nu este suficient. În ceea ce privește um, pajiștile, de exemplu, uh, am dorit uh, să le protejăm și cred că am obținut asta și am uh, protejat, uh, am, am contribuit la protejarea climei. Uh, apoi, un schimb de paradigmă, bani publici pentru servicii publice. Acest lucru este elementul cheie pentru reforma aceasta și pentru noi. Însă acest lucru nu poate să fie decât începutul. Trebuie să continuăm cel târziu la revizuirea uh, de la mijlocul perioadei. Trebuie să mergem mai departe în ecologizare. Eu cred că la final nu am obținut un uh, rezultat convingător la redistribuirea fondurilor la convergența externă, ceea ce avem nu este suficient. Nu se poate ca la finalul perioadei următoare să se ia în continuare uh, plă plățile istorice ca uh, referință. Asta ar fi trebuit să se schimbe, nu s-a putut face cu majoritatea din Consiliu, dar poate în viitor. La convergența externă trebuie să fim conștienți că am făcut un pas înainte, dar că la final uh, s-ar, am făcut un pas important uh, în ceea ce privește egalizarea plăților. La plățile um, cuplate, 2% din plățile cuplate, putem să acceptăm asta dar și asta trebuie să fie uh, pus în practică. Însă este un pas important pentru, uh, să spunem, o mai puțină dependență de importurile de soia. Din păcate, nu am reușit să obținem să fie obligatoriu pentru toate statele membre ca mici agricultori să fie mai puternic sprijiniți. Am lăsat la latitudinea statelor să decidă dacă doresc să distribuie uh, cifrele de sus spre jos și să dea mai mult uh, micilor agricultori decât marilor. Eu sper că statele membre vor folosi această șansă pentru a face distribuția înspre mai, în mod mai important înspre mici agricultori. Noi am votat pentru o plafonare la Parlament, la final nu am putut vorbi despre asta, la Um, la Consiliu nu s-a putut vorbi pentru că nu exista un mandat. Pentru noi, verzii, acest lucru este foarte important și dacă, devin, dacă este numai ceva voluntar, nu are un um, efect. Am obținut, cred eu, mult în al doilea pilon și aici suntem de acord în uh, grupul nostru că vom sprijini uh, rezultatele negocierilor pentru al doilea pilon 30% din, plă, din plăți uh, cuplate de măsuri de agrimediu în al doilea pilon, este un semn foarte clar că se pune accentul pe aceste uh, măsuri. Nu suntem, nemul, nu suntem mulțumiți referitor la distribuția, între, distribuția mijlocelor între primul și al doilea pilon. Pe termen lung nu poate să rămână așa. Se, fac, uh, se vor face reduceri din al doilea pilon, mai ales în țara mea, și acest lucru este neplăcut. Pentru Parlament este inacceptabil să aflăm uh, numai în urmă cu trei săptămâni, de exemplu, uh, cum s-a făcut distribuția fondurilor. În alt domeniu am fi, uh, în domeniul vinului, cred că putem accepta, la lapte, pe de altă parte, suntem complet nemulțumiți pentru că în acest domeniu nu, am reuș- nu s-a reușit transmiterea unui semnal clar. Am încercat uh, să facem ceva cu mecanismul de criză. Eu sper că Comisia se va ține de cuvânt în septembrie se va relua această discuție uh, printr-o conferință și sper că atunci se va oferi o nouă perspectivă domeniului uh, laptelui. Discuția este una foarte importantă și nu s-a încheiat din punctul nostru de vedere. Încă ceva referitor la raportul la VIA. Eu consider că este un uh, succes faptul că ecologizarea și plățile de bază sunt cuplate. Um, ecologizarea nu este opțională și este bine așa. Este ceva ce uh, susținem, cel puțin acest punct, nu întregul raport. Oricum, toate celelalte grupuri au spus-o și eu uh, o mai spun încă o dată. Totul depinde de acordul referitor la uh, cadrul financiar multianual. Uh, atâta timp cât acest lucru nu se decide, nici, niciunul dintre compromisurile pe care le-am obținut nu sunt garantate. Și cred că sunt de acord cu toți colegii din Parlament când spunem că nu vom putea accepta orice la negocierile cu privire la CFM și deci că uh, mai este loc de discuție. Oricum, uh, vom mai avea ocazia să analizăm în detaliu compromisurile înainte de votul din Parlament. Nicholson. Mulțumesc. Acum are cuvântul Jim Nicholson. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este probabil una dintre cele mai lungi negocieri, pentru că negocierile au început la mijlocul lui 2009 și Nu cred că există vreun fermier în Europa care să nu se întrebe de ce a durat atât. Trebuie să spun, din punctul de vedere al grupului meu, că nu am reușit încă să mă consult cu, cu colegii. Pot să vă dau poziția mea inițială, dar în ceea ce privește dezvoltarea rurală și dimensiunea orizontală, vom sprijini acest aspect în legătură cu plățile directe. Trebuie să ne mai gândim înainte de a ne stabili o poziție clară. Cred că ne vom opune Organizația unică, Organizației Unice de Piață până în plenară, dar raportorul de altfel știe acest lucru. Acest proces atât de lung ne-a permis să ne respectăm, să respectăm punctele de vedere, chiar dacă ele sunt divergente. Pentru mine, eh, eu am învățat multe în eh, cadrul acestui proces și doresc să profit de ocazie pentru a mulțumi în mod deosebit Consiliului. Să-ți mulțumesc ție, Simon, dar și lui Dacian, pentru ajutor, sprijin și cooperare, pentru modul um, profesional în care ați făcut-o și doresc să mulțumesc negociatorilor din Consiliu pentru orele de negocieri, pentru atitudinea politicoasă și pentru ajutorul oferit um, încă o dată uh, vă respect în mod deosebit și uh, doresc să mulțumesc și stafului meu. Să nu uităm că noi, în grupurile mai mici din Parlament, uh, uh, nu, nu ne-a fost ușor să acoperim totul, mai ales la Luxemburg. Nu ne-a fost ușor, dar am reușit. Nu au cerut o directivă privind timpul de lucru, au făcut tot ce a fost necesar pentru a duce la capăt acest dosar. Le mulțumesc tuturor. Mă întreb, oare astfel vom îmbunătăți viața vreunui agricultor în Europa? Și răspunsul este nu. M-am întrebat dacă se va reduce birocrația. Nu. Va fi mai ușor pentru agricultori să răspundă nevoii siguranței alimentare? Nu. Este oare un acord mai bun decât cel precedent? Nu. Și agricultorii vor trebui să facă mult mai multe pentru a primi mult mai puțin. Deci, mulți agricultori cred că se vor întreba ce am făcut în acești patru ani, dar aceasta este situația, acesta este rezultatul la care am ajuns și eu doresc să spun agricultorilor că piața va trebui să sprijine mai mult pe agricultori decât în trecut pentru a nu mai depinde doar de politica agricolă comună în viitor. Uh, agricultorii vor trebui să se orienteze în funcție de piață. Având în vedere că vin din Irlanda de Nord și accent, după cum se vede după accent, am tot luptat cu uh, funcționarii de la comisie în legătură cu o problemă și am discutat cu comisarul chiar aici înainte de ședință și comisarul m-a asigurat că uh, dânsul și staful dânsului vor coopera cu mine pentru a rezolva problema din zona mea pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru toată lumea și le mulțumesc foarte mult pentru asta și sper că vom găsi într-adevăr o soluție. Și acum câteva observații mai personale. Nu au nicio legătură cu faptul că sunt coordonator din partea grupului meu. Acum 24 de ani am devenit uh, eurodeputat, um, am fost în această comisie mult înaintea lui Gerhard, mult înaintea uh, multor, colegi, multor persoane de la secretariat și înaintea multor uh, colegi. Am uh, colaborat cu mai mulți comisari uh, și lucrurile s-au schimbat mult. Suntem oare într-o poziție mai bună astăzi? Da, suntem într-o situație mai bună și nu trebuie să uităm de unde am pornit în politica agricolă comună. Deci, de unde am plecat și unde am ajuns acum. Și uneori uităm acest lucru. Privesc spre trecut în astfel de ocazii când uh, noi, deputații, nu mai avem nimic de spus. Eu cred că este un pas înainte pozitiv. Este pentru prima dată, cred eu, că aici la Parlament membrii acestei comisii au avut un cuvânt de spus și-au adus contribuția și-au avut o influență asupra modul în care va arăta viitorul în următorii șapte sau zece ani. Și probabil că acest proces nu ne va mulțumi pe toți în toate felurile. Unii vor fi dorit mai mult, mult mai mult. Eu cred, eu mă simt mult mai bine astăzi decât în celelalte ocazii din reforma PAC-ului, pentru că de această dată am avut un cuvânt de spus. N-am avut câștig de cauză în legătură cu tot ceea ce aș fi dorit, dar măcar am putut să particip, am putut transmite acest mesaj prin această comisie și cred că aceasta este o oportunitate pentru noi să mergem înainte, să învățăm din greșelile noastre, pentru că am făcut anumite greșeli să, și cei care vor fi aici în Parlament la următoarea uh, reformă și vor aduce aminte că acest moment astăzi aici este unul foarte important pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Coordonatorul uh, din partea grupului EFD uh, Agniu nu este prezent, dar este Giancarlo Scotta, așa că îi cer uh, lui Giancarlo Scotta o evaluare politică din partea grupului său. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru tot ceea ce a făcut până acum pentru că negocierile au durat luni de zile și a fost nevoie de compromisuri. Și uh, eforturile noastre s-au, uh, sunt evidente pentru toți cei care au participat la negocieri. M-am întrebat în ultimele faze ale negocierilor dacă negocierile de la Luxemburg vor fi, uh, va fi o formalitate sau va putea schimba soarta agricultorilor. ecologizarea ehm, a ajuns la un nivel de complicare în, în care, care nu va permite agricultorilor noștri să uh, muncească în mod uh, liniștit. Într-adevăr, această ecologizare este de dorit, dar trebuie aplicată mai natural, aproape spontan. Un alt, eh, o altă chestiune este cea legată de producție sau tipurile de producții care vor primi ajutoare cuplate. Pe 13 martie am votat pentru eliminarea uh, de pe lista acestor uh, producții. Statele membre au făcut multe greșeli, dar să nu uităm că fiecare stat are caracteristicile sale diferite de la un stat la altul. Deci, Alegerea producției respective trebuie să fie de competența statului membru. Adevărul este că această alegere, dar și um, uh, costul greening-ului va fi suportat doar de o parte din agricultori. Trebuie să continuăm să cooperăm pentru ca politica agricolă comună să fie și mai aproape de agricultori fără a le uita diversitatea în unitate dar acesta este un pas uh, pe care îl vom face mai târziu și cu următoarea ocazie uh, se vor ameliora, sper, lucrurile. Giancarlo. Mulțumesc, Giancarlo. Acum, în numele comuniștilor, are cuvântul domnul Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es būšu lakonisks. Mulțumesc, voi fi foarte succint. Pot fi de acord cu majoritatea lucrurilor spuse de colegi astăzi aici. Am discutat foarte mult. Am făcut ce s-a putut. Noi am încercat să obținem compromisuri. Unele dintre coborusele la care, la care s-a ajuns uh, sunt pe placul nostru, altele nu, însă iată parcă celebrăm aici o mare victorie. Fiecare vine cu discursuri pompoase aici, însă ceea ce într-adevăr s-a obținut va fi evaluat de către agricultori. Poate că ei nu vor fi la fel de încântați pe cât suntem noi astăzi. Însă a găsi un compromis nu înseamnă că toată lumea va percepe lucrurile în același fel. În numele grupului meu politic trebuie să vă spun că noi Sprijinim direcția în care se îndreaptă lucrurile, însă, în ceea ce privește plățile directe, există încă o nedreptate. În ceea ce îi privește pe fermierii mai tineri sau cei mai în vârstă și sprijinul care le este acordat, și în privința lor cred că există încă multe probleme. Nu voi repeta care e poziția mea, vă voi spune doar că țin să menționez faptul că, după părerea mea, toți cei implicați în negocieri au dat dovadă de mult profesionalism. Consiliul, domnul Cioloș, domnul De Castro a participat la o parte din negocieri și chiar a fost greu, însă cu toții am înțeles ce e necesar, însă știm că nu putem să facem acest lucru, deși acum ar fi mare nevoie îmi doresc ca viziunea pe care o avem noi în legătură cu viitorul să fie implementată și în viața de zi cu zi a agricultorilor. Dacă asta nu se va întâmpla, nu contează cât de mult am deliberat și negociat noi, că am avut 40, 50 sau 60 de trialoguri. Nu contează că am petrecut ore încercând să ajungem la un compromis. Viața și terenul ne, va, ne vor arăta dacă am făcut bine sau nu. Însă să sperăm că da. Vă mulțumesc. Bine, dragi colegi. S-au încheiat intervențiile coordonatorilor. Cu mare plăcere constat că majoritatea grupurilor politice și-au exprimat sprijinul față de acest acord. Acum, bineînțeles, Începem cu raportorii din umbră și cu, toți, cu toți colegii care au cerut să ia cuvântul. Vă rog, bineînțeles, să respectați fiecare timpul alocat. Avem cam o oră, 50 de minute mai exact. De asemenea, după aceea, în aceeași sală va avea loc o conferință de presă. Merit McGuinness, ai cuvântul, după care doamna Garcia Perez. Mulțumesc! Cât timp pot să vorbesc, puteți să-mi spuneți? putem ajunge la o înțelegere, negociem. Bine, am o înțelegere cu președintele, spune doamna McGinnis, În primul rând vă mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi. Poate că spectatorii din spatele acestei săli <laughs> își închipuie că totul a fost uh, minunat și rost la negocieri. Ei bine, a fost foarte greu să fim cinstiți atât între Parlament și Consiliul și cu Comisia a fost greu, însă am reușit și văd un zâmbet pe fața domnului comisar, însă mi-aduc aminte că la un moment dat nu prea râdea, nu prea îi venea să zâmbească. Deci eu sper că ne vom aminti cu toții că rezultatul la care s-a ajuns a a fost obținut cu mare greutate de către toți eu le mulțumesc uh, și eu colaboratorilor mei, le mulțumesc și celor din uh, personalul uh, din președinția irlandeză. Sunt cei din umbră pe care nu-i vedem și ei merită laudele noastre. Acum, pe o notă puțin discordantă. Ce nu exista la ultima reformă era Twitter. Cu Twitter vezi ce cred ceilalți instantaneu și chiar te ajută. Eu am, ci, am citit uh, revizile făcute de BirdLife Europe sau de o, o altă organizație mediu. Și mulți spuneau că mediul e în pericol din cauza acestei înțelegeri agricole. Nu e adevărat. Noi am fost foarte conștienți de faptul că această reformă va proteja mediul înconjurător. 30% din plățile pe care le primesc uh, agricultorii sunt strâns legate de măsurile de mediu și eu sper că agricultorii să-și dea seama de acest lucru. Și e important de aceea, domnule comisar, să revizuim acest proces, să vedem că se ajunge la rezultate. Deci, într-adevăr, o, o politică, o schimbare de politică majoră această ecologizare, cum spuneați și dumneavoastră, domnule ministru din Irlanda. Deci noi vrem să ajutăm și agricultorii, dar și mediul înconjurător. Deci durabilitatea e în, în centrul, a fost în centrul activităților noastre. În ceea ce privește pe tinerii fermieri, sunt bucuroasă că s-a ajuns la ce s-a ajuns. Ne-am luptat pentru această schemă. Eu m-am uh, luptat mult pentru a crește acel prag în cadrul plăților totale. Și e un semnal puternic pe care îl transmitem tinerilor vrem ca ei să preia această activitate. ceea ce vește acordul general privind plățile directe. Să fim cistiți, le cerem agricultorilor să facă mai mult cu mai puțin bani. Da, vor avea venituri și din sprijinul direct și de, și de pe piață. Însă despre asta vom discuta și în toamnă, deci cum poate ajuta și piața aici. Însă ceea ce vrește efortul general, în ceea ce vrește codecizia, ceva nou pentru noi toți, eu cred că am învățat cu toții foarte mult. Am tras învățăminte pe care le putem folosi și în următoarea etapă. Învățăminte pozitive. Și am vorbit, am avut plăcerea de a vorbi cu fermieri din Irlanda și cu alții din Europa și ne-am dat seama, am spus că e o înțelegere bună, vor fi schimbări, ajustări pentru toți uh, agricultorii, va fi nevoie de timp. Statele membre își vor asuma acest rol, însă avem o politică agricolă intactă, am asigurat un buget, am asigurat uh, durabilitatea și cred că am ajuns la rezultate bune pentru agricultori, pentru industrie și pentru mediu și trebuie să fim cu toții recunoscători pentru asta. Mulțumesc, Mayred! doamna Garcia Perez, după care Brita Reimers. Mulțumesc! Eu cred că așa cum se cuvine, voi începe intervenția ca și ceilalți colegi, și anume cu mulțumiri. Mulțumiri față de toată echipa tehnică, atât cea a Parlamentului, a birourilor noastre, le mulțumesc pentru colaborare, vreau să le mulțumesc raportorilor, lui Michel Dantin, cu care am putut lucra în cadrul regulamentului privind organizația comună a pieței. A fost o plăcere să colaborez cu dumneavoastră și vreau de asemenea să-i mulțumesc uh, îndeoseb colegului uh, socialist Capular Santos. La cele două regulamente de care s-a ocupat el, a trebuit să ducă la bun sfârșit un exercițiu foarte complicat, să ajungă la un acord între niște poziții foarte diferite, însă care avea un obiectiv comun și anume să reușim să modificăm o propunere inițială a Comisiei care, după părerea noastră, trebuia îmbunătățită. Eu cred că suntem mulțumiți cu toții. Rezultatul final al acestor lucrări acestor trialoguri, acest acord politic, e ceva ce merită salutat, e ceva pozitiv. Acest acord poate reduce impactul negativ al acestei reforme în anumite sectoare care la început vor fi foarte afectate. Deci în această privință cred că ne putem considera mulțumiți. Însă să nu uităm că în ciuda acestor lucruri mai avem multe alte uh, chestiuni importante de soluționat. Vor exista anumite sectoare din agricultură, sectoare legate de creșterea animalelor, care vor întâmpina dificultăți în ceea ce privește punerea în practică acestei reforme. Deci va trebui să ne menținem eforturile pentru a reduce uh, la minimum impactul negativ și pentru a încerca să menținem activitatea agricolă din teritoriile noastre. Viitorul satelor noastre e acum în joc. Zonele rurale trec prin greutăți foarte mari. Da, mă mulțumește rezultatul, e clar că mai există chestiuni, negocierile vor continua între statele membre și trebuie de asemenea să, să facem eforturi. Ar vrea să închei referindu-mă la buget. Așa cum am spus de mai multe ori, acest acord nu va putea fi votat definitiv până când noi nu vom ști care e cadrul financiar plurianual. Și de aceea eu îi cer Consiliului să acționeze uh, în uh, anumite privințe importante pentru ca Parlamentul să poată ajunge la un acord cu Consiliul în ceea ce privește cadrul financiar multianual, deoarece sub forma sa actuală acest cadru financiar multianual nu are cum să fie acceptat de către mulți dintre noi. Mulțumesc, Irace, după care Brita Remers. Auch ich möchte mich erst einmal bei allen și eu doresc să încep prin a începe personalului, mai ales pentru munca extraordinară depusă Cred că am cam ignorat uh, reglementările cu privire la protecția muncii când am lucrat la acest dosar. Aș dori să îi mulțumesc comisarului pentru că a, făcut efortul să asculte de fiecare dată, chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord, face parte din procesul politic. Doresc să mulțumesc uh, în mod special și interpreților Uh, pentru că um, ne-am uh, am folosit atâția termeni tehnici încât cred că uh, i-am dus la pragul nebuniei. Însă um, mă bucur că am ajuns la capăt. Am, ne-am luat timpul necesar să discutăm, am venit din direcții diferite, am avut opinii diferite și la final avem senzația că am decis, um, poate prea repede, nu am obținut tot ce am vrut, fiecare are pe undeva și senzația că unele lucruri nu au ieșit așa cum și le-ar fi dorit. Acest lucru arată că trebuie să învățăm în continuare cum să facem parte din acest um, proces de codecizie S-a mai spus despre asta și despre capacitățile de lucru. Am mai spus asta. Um, personalul a făcut o muncă enormă și trebuie să vedem cum putem fi implicați mai repede în negocieri și pentru a avea mai mult timp uh, să lucrăm la dosare. În ceea ce privește organizarea, Organizația Comună a Pieței, noi liberalii vom mai discuta despre asta. Uh, grupul nu este prezent la Bruxelles în această săptămână, avem uh, reuniunea noastră externă, deci uh, vom discuta la Strasburg în liniște și vom putea cu siguranță să ajungem și la o concluzie referitor la în ce direcție ne vom îndrepta. La ora actuală constat că uh, cu toții ne vedem ca ieșind dintr-o hibernare. Este, nu este prea natural, ar trebui să fim bucuroși că vine vara, dar mă uit în jur și văd că toată lumea este obosită, epuizată, dar practic uh, am dat tot ce am putut pentru a atinge un rezultat. Nu suntem cu tot, niciunii nu suntem pe deplin mulțumiți. Acesta de obicei în Europa este un semn bun, cum că s-a ajuns la un compromis uh, bun. Important însă este ca în statele membre să se uh, pună în aplicare această politică așa cum trebuie, pentru că știm că întotdeauna la nivelul statelor membre uh, se mai uh, fac modificări. Știu că în Germania, de exemplu, la nivel federal se mai uh, influențează, apoi la nivel de land se mai pune o amprentă și până la urmă important este ce ajunge la utilizatorul final și dacă asta va însemna mai multă birocrație pentru agricultor, noi nu vom fi mulțumiți. Mulțumesc acum um, Elizabeth Köstinger. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să încep uh, prin a mulțumi echipei mele și uh, ce, echipei grupului nostru care a depus o muncă um, care merită, merită apreciată. Cred că ne-am atins capacitățile maxime. Uh, Aș dori să mă refer la câteva lucruri care mi se par uh, mari succese. Am făcut pași încet și cu mare eforturi pentru a nu reduce prea mult uh, bugetele. Cred că cel mai grav lucru pe care am fi putut să-l facem în cadrul acestei reforme ar fi fost să eliminăm programe de succes acceptate. Uh, sau să le fi schimbat în mod radical sau eventual dacă nu ar mai fi existat posibilitatea ca ele să fie făcute funcționale. Deci, până la urmă, cred că putem fi mândri de uh, ceea ce am obținut, uh, sperând ca aceste lucruri să fie ușor de pus în practică. Ceea ce nu am reușit a fost simplificarea politicii agricole. Am încercat să explic unor jurnaliști astăzi modelul echivalenței și nu mi-a fost prea ușor. Deci, um, cred că mai este muncă de explicare de făcut. Um, cred că agricultorii deja au, au făcut mari eforturi foarte important mi s-a părut și domeniul agriculturii biologice. Consumatorii vor asta de la noi, ne cer asta și prin articolul referitor la dezvoltarea rurală cred că am creat o bază bună pentru asta. Știm că până la urma urmei totul ține însă de fonduri și aici ar fi foarte important ca și șefii de stat și de guvern care sunt responsabili pentru uh, cadrul financiar multianual ar trebui să fie responsabil și să um, aprecieze acest lucru și să pună la dispoziție fondurile necesare. Propunerile comisiei au fost modificate și îmbunătățite în așa fel încât să nu se creeze mai multă birocrație și cred că aici am reușit să creăm o oarecare simplificare uh, mai ales în domeniul dezvoltării uh, rurale, măsurile pentru agricultorii tineri, măsurile pentru accesul la profesie, uh, întregul domeniu al măsurilor de investiții și așa mai departe. Cred că aici am reușit să punem pe picioare ceva ce va fi util agricultorilor noștri în viitor. În ceea ce privește stabilizarea venitului și asigurarea riscurilor, trebuie să vă spun sincer că uh, nu pot decât să sper că în viitor, că în viitor acest lucru va funcționa. S-au prevăzut aceste măsuri în domeniul dezvoltării rurale, dar totul va depinde de aplicarea din partea statelor membre și de monitorizarea Comisiei pentru ca acest lucru să fie de succes în viitor. Greu mi-a fost uh, cu reforma zonelor dezavantajate, teritoriilor dezavantajate. Cred că am ajuns la un uh, bun compromis. Trebuie să nu uităm că aceste teritorii sunt foarte sensibile și vulnerabile. Dacă nu ne concentrăm pentru a ajuta aceste regiuni, cred că ne pierdem credibilitatea. Aceasta este responsabilitatea noastră europeană și trebuie să fim uh, conștienți de ea. Trebuie să fim cât se poate de conștient de dezavantajele de ca, uh, pe care le au aceste regiuni și oamenii din ele. În ceea ce privește zonele montane, a fost foarte important ca în zonele montane să nu fie prevăzute plafoane. Dorim agricultură puternic răspândită în statele membre și trebuie să punem la dispoziție uh, ceea ce este necesar pentru asta. Fiecare stat membru își are specificitățile sale și mai ales în domeniul dezvoltării rurale trebuie să ne asigurăm că acest lucru este garantat. În general, cred că am obținut foarte mult. După cum spuneam, rămâne uh, provocarea uh, ca în, la CFM să se ia deciziile necesare Mulțumesc, doresc să mulțumesc uh, echipei de negociere, mai ales ție, dragă Luis, pentru răbdarea extraordinară pe care a avut-o cu mine. Uh, de la PPE, multă lume mi s-a adresat mie, eu m-am adresat ție și am colaborat foarte bine. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Teris. Îți mulțumesc, Elizabeth. Acum Oreliciac și apoi Sandra Caniete. Mulțumesc. Și eu Doresc uh, să mulțumesc colegilor noștri, colegului Lavia, dar și uh, tuturor uh, membrilor staffului care ne-au sprijinit, experților Comisiei, Consiliului, tuturor celor care ne-au furnizat informații. Cooperarea a fost excelentă. Vreau să subliniez faptul că această nouă reformă a PAC-ului este una foarte deschisă și ne permite să reformăm agricultura europeană. Ne dă multe posibilități din multe puncte de vedere. Ehm, ne permite să apărăm mediul înconjurător. E vorba de programe care, dacă sunt bine puse în practice, ehm, nu vor face rău agricultorilor și vor fi foarte utile pentru mediu. Doresc să subliniez încă un lucru trebuie să luptăm împotriva celor care spun că o nouă politică agri agricolă comună nu va aduce niciun fel de simplificare. Ba da, numai cu aceste soluții orizontale ale pacului avem soluții plurianuale care reprezintă um, simplificări importante pentru agricultori cu reducerea costurilor. Cred că astfel îi ajutăm și pe viitor se vor putea evita erorile în uh, solicitările, în cererile depuse în aplicarea acestei uh, reforme. Controlele nu vor fi mai puțin restrictive, ci mai rapide. Administrația trebuie să coopereze cu agricultorii chiar și în momentul controlelor. În încheiere aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care, în legătură cu care nu am avut câștig de cauză. Mm, poate nu trebuie să uh, fim nemulțumiți de noi, ci poate de atitudinea Consiliului, pentru că nu toate statele membre vor fi beneficiate de aceleași plăți directe. Uh, nu e vorba doar de noile state membre, ci și de cele vechi. Sper că lucrurile se vor schimba în viitor și uh, îmi pare rău și că s-au redus plățile în noua perspectivă financiară în al doilea pilon, mai ales pentru pe Polonia, reducerea a fost de 26% pentru programele agricole de mediu, pentru, programele, pentru tineri agricultori, pentru femeile în zona rurală, pentru modernizare, pentru accesul la servicii publice. Aceasta este o problemă foarte mare, pentru că reprezintă un sfert din uh, finanțări. Uh, deci, practic, finanțările se reduc cu un sfert pentru agricultorii polonezi. Situația este similară și pentru alte state membre. Și, după cum am spus, Comisia Europeană are posibilitatea și obligația, pe de altă parte, să coopereze cu statele membre pentru a se asigura că deja în faza de aplicare a acestor măsuri să facă în așa fel încât aceste obiective despre care am vorbit atât de mult la Comisia noastră să fie realizate. Creșterea producției agricole în Europa, mai ales um, producția, a producției alimentare pentru a asigura securitatea alimentară, dar și uh, protecția mediului și uh, crearea de noi locuri de muncă la țară. Și se vorbește și despre creșterea calității. Deci, în aplicarea diferitelor instrumente, rolul Comisiei cred că este enorm și statele membre au și ele un rol important de jucat. Mulțumesc! Adesso abbiamo Sandra Calniete și apoi Eknut. Eknaut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, domnule comisar, aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și staffului pentru energia investită în întregul proces. Și mă bucur că am putut și eu să particip la acest proces, să influențez situația în legătură cu plățile directe, care este o chestiune importantă pentru agricultorii din țările baltice. Am o întrebare adresată ministrului și comisarului. Ce se va întâmpla în viitor cu cele trei aspecte care încă nu au fost rezolvate pentru că sunt integrate în cadrul financiar multianual, în pachetul privind uh, cadrul financiar multianual. Cine va lua această decizie? în cadrul uh, CFM, pentru că, conform logicii tratatului de la Lisabona, Parlamentul este exclus din procesul de decizie. Nu e corect să fie așa. Pentru că se va crea un precedent și nu aș dori să se creeze acest precedent. Ni se va contrazice astfel și mandatul nostru în legătură cu convergența internă. Mulțumesc! Da, vi prego. Mulțumesc, Sandra. Dragi colegi, vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție, așa cum a făcut-o Sandra. Acum, colegul Eckhout. Thank you, Mr. Chair domnule președinte. În primul rând, regulamentul orizontal la care a fost raportor din umbră din partea verzilor. În primul rând, îi mulțumesc domnului Lavia pentru colaborarea extraordinară. După cum știți, noi verzi am votat împotriva regulamentului în plenara în plenară, însă trebuie să spun că Văzând modificările actuale și bunătățirile din punctul nostru de vedere, dacă ne uităm la serviciile de consiliere pentru agricultori sau uh, sancțiunile privind acel procent de 30% la ecologizare, bineînțeles, mai trebuie să discutăm despre asta, însă noi, verzii, ne-am putea schimba poziția și să votăm pentru. Însă, avem nevoie de o declarație politică clară în ceea ce privește publicarea directivei privind pesticidele în jurnalul oficial. Însă măcar am văzut îmbunătățiri. Una din discuțiile cele mai semnate pe care le vom avea în grupul nostru se va referi la plățile directe. E clar că în ceea ce privește stabilirea unui prag suntem dezamăgiți și la ecologizare pentru noi se pun două probleme. În primul rând, cât de eficiente sunt măsurile pentru adevărată ecologizare. E bine să ai asta în cuvinte, însă ce înseamnă în practică? Va fi ceva eficace? Asta nu ne-a convins, nu e clar pentru noi și de asemenea care e diferența între ceea ce am stabilit acum față de situația actuală și pentru noi asta e important. Deci va trebui să evaluăm ce este, ce a apărut nou la plățile directe înainte de a face o evaluare finală. Sau vom face, deoarece ecologizarea ar trebui să fie mult mai mult decât un simplu cuvânt. Ecologizarea trebuie să însemne o nouă modalitate de a face agricultură în Europa. Vă mulțumesc! Jose Bove, după care domnul Mato. Mulțumesc! Eu regret faptul că reprezentantul Consiliului nu mai este în sală, când intervin eu poate că se va întoarce sau poate că cineva îi transmite ce intenționez eu să-i spun. Trebuie să vă spun că eu sunt trist în această după-amiază. Văzând cum a evoluat acest dosar din momentul propunerii făcute de către comisarul Cioloș, acest proiect, după părerea mea, a tot fost uh, diluat, indiferent de ce s-a spus. Eu nu mă regăsesc, practic, nu regăsesc suflul inițial lansat în 2011 și ce mă îngrijorează cel mai mult. Nu voi, defini, nu voi reveni la diferitele proiecte concrete. Aș vrea să vă spun clar că astăzi, în 2000, 2003 s-a făcut liberalizarea politicii agricole. A fost uh, acea acțiune uh, covârșitoare doamnei Fisher Ball pentru a distruge multe în agricultură. Acum, proiectul, sub forma sa actuală, nici din vina Parlamentului, nici din vina Comisiei, ci din cea a Consiliului, ei bine, e un proiect care constă în renaționalizarea politicilor agricole. Deci un proiect european care a fost deturnat și asta chiar e o mare problemă. Fie că e vorba de plafonare, fie că e vorba de degresivitate, fie că e vorba de ecologizare. De fiecare dată sunt măsuri a la carte pentru fiecare țară. Deci nu mai avem un cadru general și când analizăm politicile de aproape, se spune că plafonarea va dispărea. Uh, Că degresivitatea se face a la cart, vedem că ecologia nu schimbă nimic. Când vedem că monoculturile se vor putea menține pe 80% din suprafața, unei, din suprafața agricolă, am motive să fiu trist. Însă ceea ce vrește acest dosar pe care l-am urmărit, și de care s-a bucurat, de care s-a ocupat foarte bine domnul Mașa, Michel Danta. Azi dimineața am avut ultima lovitură de renaționalizare din partea Consiliului la articolul 43.3. E vorba de puterea uh, de codecizie între Consiliu și Parlament în anumite chestiuni fundamentale. Consiliul a venit cu o amenințare inacceptabilă. A spus, dacă avem codecizie la 43.3, Consiliul va refuza tot ce s-a discutat. E inacceptabil ce s-a întâmplat și eu nu accept ca statele membre să hotărască așa pur și simplu să-i refuze Parlamentului dreptul de a fi pe picior de egalitate cu Consiliul. Eu sper să putem avansa între timp, Parlamentul și-a câștigat locul la trialog și asta mă bucură, însă iată că în continuare Consiliul încearcă din răsputeri să marginalizeze Parlamentul European. Bine, grație, Jose. Bine, mulțumim, Jose. Acum domnul Mato Androver, după care Esther de Lange. Mulțumesc. Bineînțeles, nimeni, nu avem cum să fim mulțumiți cu toții. Domnul Bovei e trist, eu sunt vesel. Eu vreau să vă felicit în public, domnule comisar Cioloș, domnule președinte Castro, deoarece credeți că dumneavoastră reprezentați cei mai buni în fiecare instituție. Capacitatea de a ne înțelege puțin cu toții pentru a câștiga mult. Și asta chiar e important. Îmi închipui cum vă simțiți astăzi. Acum câteva săptămâni, ca și dumneavoastră, am avut ocazia să mă bucur când am ajuns la un acord în ceea ce privește reforma comună a politicii uh, pescuitului. Știu cât de important e ce s-a obținut acum și știu că e o zi uh, de bucurie pentru dumneavoastră. E un acord transcendental și eu cred că a meritat efortul. N-a fost deloc ușor. Știți că Spania s-a opus în, în anumite privințe pe care noi le considerăm fundamentale. Era vorba de convergența internă, ajutoarelor la nivel uh, național și era vorba de eliminarea acelui tarif uh, unic. Noi vrem ca anumite sectoare care au nevoie de ajutoare să primească în continuare ajutoarele și uh, ca sectoarele care nu merită ajutoarele să nu le mai primească. De asemenea, ne bucurăm că s-a ajuns la o anumită flexibilizare în ceea ce privește ecologizarea. Știm cu toții că agricultorii europeni au, respectă standardele cele mai uh, ridicate din acest punct de vedere, deci de mediu din lumea întreagă. De asemenea, ceea ce privește limitarea suprafețelor care au drept uh, de a beneficia ajutoarele, și aici s-au făcut lucruri fundamentale. Nu voi intra în toate detalii, însă vreau să vă spun că pe ansamblu acest acord politic e privit cu ochi foarte buni. Vă mulțumesc. Doamna Dodds, după care doamna Girling. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă în ceea ce privește acest proces de reformă. Îi mulțumesc și domnului comisar Ciorlo și mulțumesc și domnului ministru din Irlanda, Coveney. Majoritatea agricultorilor din circumscripția mea în Irlanda de Nord trebuie să facă față unui climat uh, dificil. Ei au nevoie de foarte multă siguranță, vor să știe ce se va întâmpla în următorii ani. E important pentru ei, pentru familiile lor și știu că acum cu toții așteaptă claritate din partea acestei comisii. Ei se așteaptă ca acest acord să le aducă siguranță și claritate zi de zi. Însă știți că anumite elemente din cadrul financiar multianual nu au fost definitivate, deci nu putem definitiva totul. Ce înseamnă asta? Încă nu avem acea claritate. Mulți fermieri irlandezi își doresc mai puțină birocrație, mai puțină hârțogăraie, însă nu știu dacă vor obține asta de pe urma acestui acord. Eu cred că vor fi mai expuși la sancțiuni uh, decât înainte. În Irlanda de Nord, Agricultura e un sector cheie. Am trecut printr-o perioadă grea în economie, când s-au pierdut locuri de muncă, s-a contractat economia. O PAC care să promoveze un sector agricol durabil și competitiv e absolut esențial pentru economia noastră și o serie din chestiunile discutate astăzi pot fi binevenite, însă pe mine, ca și pe alții, mă îngrijorează foarte mult problema sistemului nostru de arendare a pământului în Irlanda de Nord. Știu că există o listă negativă foarte limitativă, însă nu e suficient pentru a ne asigura ca plățile să ajungă într-adevăr la cei care își asumă riscul de a produce alimente cu banii de la contribuabil. Ar fi enorm de important dacă am avea mai multă claritate în acest domeniu. Salut de asemenea și măsurile pentru tinerii fermieri și salut de asemenea regionalizării politicii agricole comune. Sper că asta să se întâmple într-adevăr. Merit McGuinness vorbea despre importanța Twitter-ului, a mijloacelor de comunicare acum. E bine, fermierii din Irlanda de Nord, din Scoția, din țara Galilor, pot să vadă acum că guvernele lor pot să le ofere într-adevăr o, o politică agricolă așa cum trebuie. Sectorul laptelui acum. Însă, în Irlanda de Nord e un sector extrem de important pentru economia rurală și mi se pare de neînțeles faptul că Singura reacție în PAC, ceea ce privește de reglementarea cotelor, e organizarea unei conferințe la nivel înalt în septembrie anul ăsta. Avem nevoie de instrumente de intervenție pe piață. Aceste instrumente chiar își au un rost și uh, ne împiedică să ajungem din nou la prăbușirea pe care am avut-o în 2008-2009. Știți, agricultorilor nu le pasă de negocierile anevoioase de aici, de la, din Uniunea Europeană. Ei vor un proces care să le dea niște rezultate. Au obținut ei asta acum? Nu știu, eu cred că e prea devreme să, să răspundem la această întrebare. Aștept să văd cum va fi faza de punere în aplicare și, de asemenea, aștept și votul în plen pentru a încheia acest proces legislativ. Acum, doamna Gerling, după care doamna Iegle, Elisabeta. Thank you. Mulțumesc, spune doamna Gerling. Ca și toată lumea, salut faptul că am ajuns la un acord. E sfârșitul unui proces foarte nevoios. Ministrul Coveney spunea la început că salută acest proces, încheierea lui, deoarece el oferă siguranță. Însă, ca și alți vorbitori, mă întreb și eu, unde e siguranța? Multe lucruri că nu au fost stabilite, încă urmează să fie uh, hotărâte. Și ca mulți, alte, ca mulți alți prezenți aici, va trebui să le explic și eu agricultorilor din țara mea ce se va întâmpla. Li s-a spus că acum vor avea siguranță. Ce e sigur e că vor pierde 30% din plățile de ecologizare dacă nu duc la bun sfârșit acele măsuri de ecologizare, fie că acestea se potrivesc sau nu cu circumstanțele lor. Și pe lângă pierderea de 30%, peste 2 ani urmează să fie și sancționați pentru cei care deja fac o agricultură care protejează mediul folosindu-se de pilonul 2, majoritatea statelor mai umble state membre, deci ne întrebăm de unde va veni sprijinul. Când te uiți la tabelul din uh, pilonul 2, pentru mediu viitorul nu, e, nu pare atât de roz. Și în ceea ce privește organizarea comună a pieței, nu prea sunt uh, mulțumită. Toate intervențiile pe piață, toate acestea, necesită administrație multă, birocrație. Nu de asta vreau să scăpăm noi cu ultima reformă. Și la începutul acestui proces de reformă se vorbea tot de asta, de simplificarea birocrației. Se pare să că ne-am îndepărtat de acest obiectiv, nu? Și aș vrea să mai spun un lucru nemenționat de mine, însă cred important, și anume pierderea intențiilor Parlamentului de a avea transparență de plină. Asta ceruse Parlamentul la un moment dat și asta a dispărut cu deplin, ceea ce e foarte regretabil. Doamna Iegle, după care vicepreședintele Sikirski. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar. Îmi amintesc de prima dezbatere pe care am uh, ținut-o cu dumneavoastră, domnule comisar, în, uh, în, comisia, în Comisia noastră pentru Agricultură. Aveam senzația atunci că ne desparte o, lungă, o lume întreagă și nu pot decât să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la faptul că astăzi uh, suntem de acord. Um, iată, coordonatorii, în majoritatea lor, s-au declarat pentru um, acordul obținut, știindu-se clar că mai trebuie negociat uh, câte un punct sau altul. Și, bineînțeles, uh, la raportul Dantin, Germania nu a putut fi de acord în toate punctele. Dar, totuși, am ajuns la un compromis despre care eu sunt uh, convinsă că nu am pierdut din vedere economia, dar am uh, ținut cont și de ecologie. Deci eu sper că asta va, nu va aduce decât beneficii uh, acestei politici agricole comune. Din păcate însă nu vom putea avea votul final, pentru că sunt unele lucruri care nu au fost negociate până la final. Însă avem o sarcină pe care trebuie să o luăm în serios, și anume să oferim uh, o securitate, o, o certitudine agricultorilor și tuturor celorlalți care depind de CFM Uh, o siguranță referitor la modul în care vor continua lucrurile în domen- cu finanțele. Pe mine m-ar interesa un program concret la care să putem lucra și noi, astfel încât să ajungem cât se poate de rapid la un um, rezultat concret și uh, pozitiv. Domnul Sikierski, acum spune președintele. Zadovolenie și trochă optimismul care este na tej sali, ca zapevne z tego, co simt un oarecare optimism în această sală, care reiese, bineînțeles, din toată munca depusă și din rezultatele obținute. Astăzi se încheie o etapă. Și cred că, în principiu, cu, to- cu toții suntem cam obosiți de aceste discuții îndelungi. Uh, lucrurile s-au îmbunătățit? Nu sunt convins. Bugetul este cum este, nu avem un acord cu privire la uh, CFM. Consiliul a luat o, de- o decizie uh, de a avea mai puțin cu 40 de miliarde. Avem 30% mai puțin uh, în, la plățile directe, în pilonul 2. Este o perioadă de criză și Știm asta, însă trebuie să vedem poziția agricultorilor pe piață. Am redus intervențiile, acest lucru se vede clar. Însă, în același timp, dorim ca agricultorii să um, fie mai puternic implicați în organizațiile producătorilor și, bineînțeles, există acest element al crizei. Bineînțeles, dorim să nu uităm nici, uh, uh, să nu uităm nici competitivitatea. La, din uh, politica agricolă comună a devenit o politică de mediu comună. Trebuie spus acest lucru. Poate că uităm uneori că, uh, că zonele rurale ar trebui să fie incluse în politica de coeziune. Uh, Poate că ar trebui să oferim mai multă atenție acestor regiuni. În realitate, situația pe piețele agricole depinde și de deschiderea piețelor. Este un element important. Deschiderea pieței europene în acest domeniu înspre exterior. Toate aceste lucruri trebuie să fie văzute în ansamblu. Trebuie să nu uităm și uh, politica de coeziune, de exemplu. Abbiamo vicepresidente Paulson. după care doamna Paulson. Mulțumesc. Ca și antivorbitorii mei, vreau să-i uh, felicit pe colegii parlamentari din echipa de negociere pentru munca grea uh, făcută în cadrul acestor negocieri anevoioase și vreau să vă felicit pe dumneavoastră, domnule ministru, vă felicit echipa dumneavoastră, pe mulți îi cunosc. Știu cât de profesioniști sunt în ceea ce privește acest dosar. Știu că pentru noi a fost un teritoriu necunoscut odată cu intrarea în, în vigoare a tratatului la Lisabona și de aceea meritați toate felicitările pentru ce ați făcut. În ceea ce privește noua structură de împărțire a puterii, e clar că încă mai sunt multe de învățat și mai trebuie făcute modificări. Noi, parlamentarii, știți că am început cu vreo mie de amendamente, am avut o sesiune în martie de vot foarte lungă. Procedura nu a fost ușoară. Sunt de acord și cu lipsa de resurse dacă să ne comparăm cu Comisia și cu Consiliul la negocieri. Și acum, când încă nu am uitat ce s-a întâmplat, ar fi bine ca pentru următoarea reformă să ținem cont de ce s-a întâmplat, să vorbim acum despre asta pentru a vedea cum trebuie să procedăm pe viitor. Referitor la negocieri, au rămas E inacceptabil ca anumite chestiuni să fie lăsate pe din afară. Acum ele depind de CFM. E păcat, ar fi trebuit să poată fi negociate. În ceea ce privește procedura, nu s-au putut reprezenta interesele fermierilor pe deplin. Deci multe informații complexe și esențiale au fost transmise în ultimul ceas. Nu e normal. Iar cei care nu erau direct implicați la negocieri nu erau tot timpul informați pe deplin legătură cu ce se întâmpla acolo, deși se presupune că numele lor se făceau negocierile. Deci acum ar trebui să lansăm uh, o dezbatere reală și în statele membre în legătură cum trebuie interpretat acest acord și cum trebuie pus în practică. E un acord important pentru uh, agricultori, sunt de acord cu asta și sunt de acord de asemenea cu amânarea modificările pentru zonele defavorizate. E ceva foarte complex și complicat și mă bucur că s-a ajuns la această decizie. De asemenea, salut măsurile legate de tinerii fermieri. Poate că ar trebui să ne gândim și să ne dăm seama, cine știe, pe viitor poate ne vom da seama că e propunerea cea mai inovatoare din acest pachet. De asemenea, aș vrea clarificări suplimentare în legătură cu ce înseamnă acea dezechilibrare a pieței și cum poate fi această cum poate fi soluționată această problemă. Acum, sectorul creșterii animalelor. Aici e foarte important pentru Irlanda să nu uităm că există anumite ținte pentru 2020 pentru agricultorii noștri și în ultimul rând, domnule președinte, vă rog, vă mulțumesc pentru răbdare și în ceea ce privește simplificarea birocrației, element esențial uh, Comisia și statele membre vor trebui să fie foarte atente atunci când trebuie să pună în practică aceste reforme. Doamna Paulsen, după care Ulrike Rodus. Doamna Paulsen. Okay. Vreau și eu să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest proces, mai ales funcționarilor din Parlament care au făcut o treabă minunată. Ați făcut o treabă foarte bună. Atmosfera în care s-a desfășurat negocierea, mai ales unde am fost eu, a fost foarte constructivă de la început la sfârșit. Acestea fiind spuse, acum cu toții părem mulțumiți de treaba făcută. Însă, cred că rămâne un detaliu care ar trebui abordat mai de aproape. Și anume faptul că noi nu am spus nimic în legătură cu ceea ce nu am reușit să negociem. Acolo unde tratatul de Lisabona nu ne oferă nimic, acolo unde șefii de stat și de guvern nu iau decizii doar pur și simplu în uh, spatele ușilor închise undeva la miezul nopții, în ceea ce privește uh, plafonarea. Aș putea accepta în actualul sistem de finanțare, însă eu nu accept faptul că șefii de stat și de guvern au stabilit detaliile și conținutul bugetului fără noi. Cu toți ar trebui să hotărâm și să negociem în această privință împreună și aici nu mă refer doar la politica agricolă, mă refer la viitorul Uniunii Europene, la încrederea pe care o vor avea cetățenii în Uniunea Europeană. Mă gândesc la deficitul democratic cauzat de această atitudine. E ceva foarte grav. Și vreau să mai spun încă o dată. Într-adevăr, Parlamentul European a făcut o treabă bună, în ciuda haosului de la începutul acestui proces. Mulțumesc. Ulric Rodus. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu foarte mult, mai ales echipei noastre de negociere a fost o luptă a lui David împotriva lui Goliat. Și cred că echipa noastră de negociere a arătat că David va câștiga întotdeauna. Dacă mă uit uh, câte, uh, cât personal era de fiecare dată prezent din partea celorlalți și noi am, veneam cu câte un asistent, uh, oameni buni, mare lucru am obținut. Avem așadar o reformă nouă. Când s-a vorbit prima dată despre asta, eu m-am gândit că ar trebui să ecologizăm agricultura, să o facem să devină mai socială, să o facem mai competitivă, să facem ca ea să fie apreciată și acceptată de către cetățeni. Fie că era vorba de agricultura biologică sau cea convențională. Doream să obținem uh, alimente sănătoase, dar și um, pe care să ni le putem permite. Pentru asta se alocă foarte multe fonduri, iar eu cred că acest lucru este justificat. Avem nevoie de aceea de, foarte rapid de o soluție la CFM. Agricultorii, dar și administrațiile, autoritățile trebuie să știe cum vor evolua lucrurile. Unele lucruri foarte importante sunt necunoscute îns, încă nu știm cum va fi distribuția, nu știm cum vor, avea, cum vor fi ratele de cofinanțare, nu știm ce se va întâmpla cu transferurile din primul în al doilea pilon, nu știm ce se va întâmpla la plafonare sau la degresie. Mie mi-este greu să accept informațiile pe care le avem ca ceea ce ar fi idealul unei reforme. Dacă în continuare Consiliul refuză codecizia, pentru toți viața va fi mai dificilă în viitor. Și nu îmi pot închipui că pe termen uh, lung va trebui constant să ne aducem în fața um, Curții Europene de Justiție reciproc. Ceea ce mi-ar fi plăcut ar fi fost să existe o agricultură durabilă, cuprinzătoare, uh, Um, în unele domenii am obținut asta, în altele nu. Însă, bineînțeles, democrația este întotdeauna un compromis, iar acum ceea ce trebuie să arătăm este dacă putem pune în aplicare această reformă. Eu voi discuta cu grupul meu politic, uh, eu personal consider că s-a deschis o ușă pentru ecologizare. Chiar dacă nu este deschisă de tot, dar s-a deschis o crăpătură. Și cred că împreună cu agricultorii putem să um, facem ceva bun din ea și putem construi pe această reformă. Eu sper că nimeni nu va avea ideea ca în viitor să închidă această ușă deschisă. Mulțumim, domnul Pașekovski. Panie Przewodniczący, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am uh, făcut multe eforturi care se încheie cu un document mult mai bun față de cel inițial. Am putut îmbunătăți multe propuneri ale Comisiei, deci doresc să-mi exprim recunoașterea tuturor președintelui, raportorilor Deci, activitatea lor a fost satisfăcătoare, dar doresc să vorbesc și despre preocupările noastre la sfârșitul acestui proces. Nu trebuie să uităm faptul că încheiem aceste lucrări privind PACUL, care continuă să fie o politică de discriminare. Faptul că în cadrul pacului se mai vorbește încă despre noile și vechile statele membre, despre statele care primesc mult mai mult și altele primesc mult mai puțin. Eu cred că acesta <laughs> este un, peric, un principiu paradoxal, pentru că bogații primesc mai mult și săracii mai puțin. De aceea nu putem accepta de bunăvoie așa ceva și îmi permit să exprim această critică. Discriminarea este un fapt în Uniunea Europeană. Discriminarea a fost redusă puțin, dar continuă să fie prezentă. Un alt aspect este politica ce privește protecția mediului. Dar și aici se dovadă de anumită ipocrizie. Ecologizarea este o idee excelentă, dar e vorba mai mult de uh, protecția mediului sau de a produce mai puțin în Europa și de a importa mai multe produse alimentare din afara Uniunii. Nu știu dacă lobby-urile de mediu au fost uh, mai puternice sau uh, cele uh, ale agriculturii? Pentru că dacă dorim cu adevărat să protejăm mediul, înseamnă că putem exclude întreprinderile mari industriale, putem retrage anumite terenuri. Um, acum mă uit la președintele de Castro, pentru că țara sa are o problemă similară cu Polonia. Nu știu ce voi spune eu producătorilor de tutun din Polonia. 15.000 de agricultori vor rămâne fără ajutoare, care condiționează, le condiționează existența. Acestor mici agricultori va trebui să le spun, nu mai aveți niciun viitor, trebuie să plecați în străinătate, nu știu unde, poate în Irlanda. Doamna Măghine se va bucura poate de acești uh, noi, aceste nou grup de persoane care ar putea veni în țara sau pentru a găsi un loc de muncă. Iată, un alt element negativ. Acești agricultori fără ajutoare nu vor reuși uh, să se descurce. Nu știu care va fi situația în Italia, probabil una similară pen, uh, pentru producătorii de tutun. E păcat că nu s-a ajuns la un acord la Consiliu în legătură cu acest punct. Deci, satisfacția este doar parțială, pentru că politica este discriminatorie. De aceea spun lucrurilor astfel uh, și astfel uh, satisfacția este o puțin umbrită, dar felicitări totuși pentru colaborare și pentru uh, rezultatele obținute. Okay, ultimul intervent. Thank you, Mr. President. <clears throat> We're running out of time, and so I will concentrate on greening only. Mulțumesc. Mă voi concentra doar pe ecologizare. S-a spus că e termenul cheie din politica agricolă comună. Mă bucur să văd că rezultatul totuși dă dovadă de bun simț. Spre deosebire de prietenul meu de la Verzi, eu cred că a existat o diferență profundă între politice economice și implementarea unei piețe unice în Uniunea Europeană și politica agricolă. Gândiți-vă, de exemplu, cât de nebunesc ar fi să cerem aceleași măsuri de ecologizare pentru statele membre, pentru statele membre care nu au decât terenuri, pur și simplu. Să cerem același lucru unei țări care are doar câmpii, ca și alte țări care are doar lacuri și păduri. Deci de aceea eu salut totuși rezultatul echilibrat la care s-a ajuns în privința ecologizării. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de agricultor voi spune ceea ce a spus domnul Nicholson. Cu un buget mai mic, ă, agricultorii vor avea de făcut față unor cheltuieli mai mari nu vor exista uh, criterii obiective pentru plățile directe și pentru convergența externă. Un rol foarte important uh, va fi jucat de ratele istorice de referință și uh, astfel se păstrează în Uniunea Europeană multă injustiție și inegalitate. Apoi, o parte importantă a reformei era o mai mare legitimizare a politicii pe lângă contribuabilii europeni S-a decis că 30% din plăți sunt, uh, strâns, sunt legate de ecologizare. S-a decis că 30% din al doilea pilon trebuia prevăzut pentru mediu. Să schimbăm chiar și numele. Să nu se mai numește această politică PAC, să spunem că este o politică agricolă de mediu sau și de mediu. Astfel uh, s-ar înțelege despre ce e vorba. Apoi o întrebare cei 2% pentru producția de culturi proteice. Dacă nu greșesc, ă, suprafața cu aceste culturi nu poate să crească. Poate Există o suprapunere cu terene, terenurile de importanță ecologică, pentru că aceste culturi proteice au un impact ă, la nivelul azotului. Mulțumesc, dragi colegi. S-au încheiat toate intervențiile. Doresc să închei spunând că avem un sprijin politic larg pentru, aportul, pentru acordul la care a ajuns echipa de negocieri și dacă reflectăm puțin asupra și poate că acest sprijin, acest sprijin este chiar uh, mai larg decât pentru mandatul de negocieri. Este un adevărat succes pentru raportor, raportori din umbră, pentru președinție, pentru comisie și așa mai departe. Deci putem anunța faptul că acordul politic este sprijinit. Acum trebuie să sperăm că negocierile privind uh, perspectivele financiare va fi dus, uh, vor fi duse la bun sfârșit, astfel încât în următoarele luni să putem vota formal la Comisia pentru Agricultură și apoi în plenară. Dragi colegi, mulțumesc tuturor. S-a încheiat ședința extraordinară a Comisiei pentru Agricultură. Mulțumesc și tuturor persoanelor prezente care nu sunt nici membri ai Parlamentului, nici staff al președinției sau Consiliului, sunt și reprezentanți ai lumii agricole, ai cooperativelor. Vă mulțumesc tuturor. Și acum facem 5 minute de pauză și va începe tot aici, uh, în această sală, conferința de presă. Mulțumesc încă o dată.